Well, ladies and gentlemen, it is a pleasure to start. Doamnelor și domnilor, este o plăcere să începem ședința din această dupămasă. Primul punct de pe ordinea de zi este adoptarea ei. Sper că știți cu toții Primul punct este o propunere pentru stabilirea programului spațial al Uniunii și Agenția Națională pentru Spațiu, apoi propunerea unei uh, propunerea Consiliului privind uh, um, deșeurile nucleare de la o um, de la o centrală nucleară din Lituania și apoi urmează audierea publică privind Orizont Europa, excelența UE în domeniul cercetării și al inovării. Aveți uh, observații în legătură cu modificare a acestei ordini de zi? Dacă nu, considerăm ordinea de zi ca fiind adoptată. În ceea ce privește aprobarea proceselor verbale ale reuniunilor din 3 septembrie, aveți comentarii, obiecții la aceste procese verbale? Dacă nu, dacă nu sunt uh, uh, observații până la sfârșitul reuniunii, considerăm procesele verbale ca fiind adoptate. Începem acum cu Primul punct de substanță de pe ordinea de zi, instituirea programului spațial al Uniunii și Agenției Uniunii Europene pentru programul spațial. Raportor este Massimiliano Salini. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Este un subiect strategic, sunt convins de acest lucru și numărul de amendamentelor primite la acest raport demonstrează tocmai acest lucru. Am primit 550 de amendamente. Am avut loc deja o primă reuniune a raportorilor din umbră și urmează încă o reuniune miercuri și um, am constatat că există o convergență de opinii între noi, uh, mai ales în legătură cu subiectul sau cu partea cea mai riscantă din acest uh, raport uh, și anume guvernanța. S-au depus 100 de amendamente care s-au referit tocmai la acest subiect. În elaborarea amendamentelor de compromis, uh, care să poată să fie sprijinite de cât mai mulți colegi, subiectul, pe subiectul guvernanței, accept solicitarea bazată pe propunerea Comisiei de a se clarifica și mai mult împărțirea sarcinilor între Comisie, Agenția Uniunii, care va avea un nou pachet de competințe, de competențe și ESA. În primul rând, dorim să evităm uh, suprapunerea sarcinilor acestora în măsura posibilului prin consolidarea uh, competenței, competențelor noi agenții. Ehm, și tocmai acesta este prioritatea noastră. Subliniem ehm, elemente importante în text și colegii par să fie de acord să insistăm, de exemplu, în legătură cu downstream, care pentru noi este un element extrem de important. Din punct de vedere istoric, mai ales pentru Galileo, am avut capacități importante upstream și acum trebuie să creăm partea downstream, care are legătură directă cu industria noastră care să folosească uh, potențialul infrastructurilor de satelit pe care le-am creat. Această parte este extrem de importantă și este important ca agenția să aibă un rol important acolo. Apoi, um, ESA este partenerul nostru istoric și pentru cercetare și inovare și este pilonul tehnic al strategiei uh, spațiale europene, după cum știm, dar la nivelul guvernanței este important uh, să um, clarificăm uh, relațiile dintre ESA și uh, Agenția pentru Programul Spațial, eh, spațial pentru că noua agenție va fi una a Uniunii Europene, pe când ESA are programe la care participă și multe țări din afara Uniunii Europene. Deci eh, a fost nevoie de clarificări la de nivel juridic în ceea ce privește um, legăturile dintre acestea. Apoi, în legătură cu bugetul, resursele care puse la dispoziția programului spațial sunt satisfăcătoare propuna, uh, Comisia a propus 16 miliarde și uh, aceasta este o veste bună în comparație cu bugetul din trecut. Ceea ce privesc amendamentele, eu consider că e nevoie de o mică modificare pe care o discutăm cu colegii atunci când noile programe au primit un buget cu adevărat limitat, pentru că în propunerea comisiei s-au alocat doar 500 de milioane pentru SATCOM și SSA și în discuția cu colegii, unii au spus că dacă se prevede un, un buget atât de mic pentru acestea, noile programe s-ar putea să fie complet, complet eliminate, pentru că cu 250 de milioane pentru fiecare program nu se poate face treabă. Deci, în propunerea pe care am făcut-o la începutul discuției, uh, am încercat să prevedem 600 de milioane pentru SATCOM, 500 de milioane pentru SATCOM și 600 uh, de milioane pentru SSA. Astfel, bugetul total în cadrul general va da în continuare, bineînțeles, prioritate absolută programelor istorice tradiționale, mai ales Galileo și Egnos, și, pe de o parte, și uh, Copernicus, de cealaltă parte, pentru sistemele de observare. Mulțumesc! Vă mulțumesc pentru prezentarea introductivă, spune președintele. Aș dori să amintesc membrilor că prima discuție privind noul program spațial a avut loc în luna iulie. S-a lucrat deja intens la acest dosar, așa cum a spus și raportorul, s-au depus multe amendamente și avem acum la dispoziție 40 de minute. Deci, Trebuie să intrăm cât de repede în uh, miezul dezbaterii. Au cuvântul raportorii din umbră și cei care înlocuiesc câte două minute fiecare. Mai întâi, doamna Moody. Mulțumesc, într-adevăr. Eu înlocuiesc pe Constanțe Crel, care din păcate nu poate fi aici în această dupămasă, dar știu că a colaborat bine cu raportorul și mulțumește pentru acest lucru. Amendamentele lui Constanțe Crel s-au concentrat pe trei aspecte. Întâi, securitate și apărare. Propunerile Comisiei pun accentul de altfel pe acest domeniu și grupul nostru S și D a considerat întotdeauna că programul spațial trebuie să rămână unul civil și folosirea sinergiilor cu uh, sectorul militar este o realitate, dar uh, nu se dorește schimbarea orientării programului spațial, cum pare să dorească Comisia. În al doilea rând, um, partea din Galileo și Copernicus trebuie să fie consolidată. Deci acestea să fie mm, mai mult um, folosite, au, rezultatele nu au fost încă satisfăcătoare, de aceea Agenția Europeană pentru Programul Spațial trebuie să aibă o relație cât mai strânsă cu industria care să folosească apoi rezultatele acestor programe. Nu e evident dacă acest program poate să oferă multă uh, valoare adăugată și bugetul este prea scăzut pentru ca programul să aibă sens uh, programul SATCOM. Um, de aceea, Constanțe Crel dorește eliminarea programului SATCOM pentru a consolida SSA, care uh, sprijină sateliții Copernicus și Galileo. Deci, în încheiere, dezbaterile au fost foarte interesante se, și colega mea dorește să sprijine Galileo și Copernicus. Toată lumea pare să fie de acord și pe faptul că trebuie să ne concentrăm mai mult uh, pe partea de aplicare, uh, dând uh, agenției GSA mai multe, mai multe um, sarcini în acest domeniu. Trebuie să mai discute despre obiectivele generale ale programului înainte de a intra în detaliile diferitelor componente. Și Sperăm că textul final va fi unul care să sprijine un program spațial care să fie pe măsura uh, provocărilor viitorului. Mulțumesc! Ați depășit doar cu jumătate de minut timpul. Acum dau cuvântul domnului Ankel, care înlocuiește pe domnul Toșenovski. Da, așa este. Mai întâi aș dori să spun că colegul nostru consideră că rolul agenției trebuie să includă și transferul uh, de responsabilități asupra programului Galileo. Alte programe trebuie să folosească de sinergii și de experi experiența agenției. Pe de altă parte, Agenția Spațială Europeană ar trebui să fie autonomă uh, și trebuie să îi se respecte autonomia și, de asemenea, prerogativele statele membre trebuie să fie respectate. Apoi, uh, Raportorul din umbră consider, crede în serviciul um, de comunicare prin satelit, dar pentru de public, dar pentru a avea un astfel de sistem și un sistem de tracking și de supraveghere a spațiului, e nevoie de un buget mai mare. Așa cum a spus deja um, colegul nostru și nu să se reducă din bugetul de la Galileo și Copernicus. Apoi, în al treilea rând, în legătură cu participarea țărilor terțe, suntem convins că participarea unor țări terțe aliate, inclusiv Regatul Unit după Brexit, este mai ales în interesul Uniunii Europene. Și trebuie să nu fim de acord cu ceea ce a spus domnul Barnier, care dorește să excludă țările terțe și mai ales Marea Britanie. Pe baza unor acorduri trebuie să fie posibil țărilor terțe să participe la programe spațiale, inclusiv la Galileo și la sistemul privind supravegherea spațiului. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Nachtegal are acum cuvântul. Yes, thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi doresc să-l felicit pe raportor, pe domnul Salini, pentru toată activitatea sa, precum și pe ceilalți raportori din umbră. Cred că acest program spațial reunește diferitele inițiative în domeniul spațiului ale Uniunii Europene. Sunt de acord cu ce spune Comisia și anume că programul are un potențial semnificativ de a stimula inovarea, dar și Uh, securitate, activitățile economice din sectoare derivate, dar uh, și ne permite să ne consolidăm economia. Ne va permite și să ne îmbunătățim capacitățile de monitorizare a schimbărilor climatice. Mă bucur de acest element din propunere. Aceste capacități sunt un element au o valoare adăugată europeană evidentă. În ceea ce mă privește, inițiativa Comisiei oferă oportunități excelente de programe derivate, dar și pentru a crea noi sinergii. Sunt uh, în favoarea multora dintre amendamentele depuse, la fel ca și raportorul și unii raportori din umbră, dar am și dubii în legătură cu unele dintre ele. De exemplu, am dubii în legătură cu introducerea unui comitet de pilotaj. Am dubii dacă astfel procedura de achiziție ar fi simplificată. Din potrivă, mă tem că ar deveni mai complicată și mai puțin transparentă. Cred că este esențial că trebuie să se asigure um, eficiența procedurilor. Apoi, în legătură cu Horizon Europe, Orizont Europa, cred că partea spațială din acest program de finanțare este extrem de importantă și doresc să subliniez din nou importanța sinergiilor între programul spațial și Orizont Europa. Ultima preocupare pe care doresc să o exprim se referă, este de ordin bugetar în legătură cu adăugarea de noi componente la program. Cred că este important ca mai întâi să asigurăm continuitatea programului uh, prin programele existente, înainte să începem să dezvoltăm programe noi. Mm, mai ales dacă nu avem suficienți bani pentru toate acestea. Acestea fiind spuse, voi colabora cu plăcere în continuare cu raportorul în acest dosar, precum și raportori, cu raportorii din umbră. Mulțumesc! Thank you very much, madam. Vă mulțumesc! Acum, din partea verzilor, domnul Iavor e prezent. Nu doriți să luați cuvântul? So it's time for me. Atunci, mi vine mie rândul, pentru că eu sunt raportor din umbră de la GUE. Am și eu mai multe observații, după cum urmează. Cred că este foarte important să se folosească infrastructura actuală de sateliți și să se folosească mult mai mult programele pe care le avem deja, Galileo și Copernicus. Bineînțeles, este important să ținem cont de ritmul schimbărilor climatice, dar uh, și de impactul secetelor, de exemplu, a evoluției te temperaturilor asupra fiecarei țări. Este foarte important să facem aceste monitorizări pentru că consecințele, de exemplu, asupra siturilor arheologice în timpul perioadelor de secetă pot să fie grave. De exemplu, la Salisbury Plains, um, Bineînțeles, uh, protestăm împotriva Uh, folosirii duale ale noilor programe și suntem împotriva ideii ca banii prevăzuți pentru Galileo, GSA sau Copernicus să fie folosite, folosiți în alte scopuri. Dacă dorim să introducem noi elemente în aceste programe, trebuie să găsim resurse financiare noi pentru ele. Dacă nu, pur și simplu pierdem Uh, din potențialul programelor pe care le avem deja. Cred că um, am spus cam ce aveam de spus în cele două minute și dau cuvântul domnului Tamburano. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu doresc să mulțumesc raportorului pentru tot ceea ce a făcut. Dimensiunile pozitive cu care suntem de acord sunt numeroase și noi suntem convinși de faptul că e important ca Europa să aibă um, programe de lansare moderne și flexibile care să garanteze un acces autonom la spațiu pentru a permite industriei europene să fie competitivă la nivel internațional. Am depus însă și diverse amendamente care sper că vor consolida alte aspecte acoperite de regulament sau care trebuie acoperite de regulament. Mă concentrez pe trei teme care mi se par importante, asupra cărora doresc să atrag atenția a raportorului și a colegilor. Copernicus este un instrument destul de util ca să înțelegem mai bine ce se întâmplă în teritoriu și în combinație cu alte capacități de calcul care trebuie să fie sprijinit la nivel bugetar, dar și în ceea ce privește competențele pentru a monitoriza solul, poluanții, schimbările climatice, dar și sursele de energie regenerabile în UE. Cerem de asemenea ca Copernicus să fie folosit mai mult pentru monitorizarea patrimoniului cultural, așa cum uh, a propus și colegul raportor uh, din umbră de la GUE, pentru conservarea, redescoperirea și protecția acestuia. Trebuie să permită controlul, uh, de asemenea controlul infrastructurilor din statele membre. Apoi, downstream, um, considerăm că trebuie să se acorde mult mai multă atenție fazei de aplicație a acestor uh, servicii. Uh, aici sunt implicate multe IMM-uri și cred că ar fi bine să se certifice și să se standardizeze aplicațiile spațiale uh, pentru ca ele să fie cu adevărat interoperabile la nivel european, mai ales în serviciile publice. Apoi, transparența. Dorim să adăugăm prevederi pentru a spori transparența de exemplu, dorim să se creeze un forum de utilizatori în legătură cu diversele componente ale programului. E vorba un instrument care ni se pare indispensabil pentru a asigura o mai bună guvernanță și pentru a garanta că dezvoltarea componentelor sale ține cont de exigențele serviciilor operative actuale, dar și din viitor. Mulțumesc! Signor colega. Mulțumesc și acum dau cuvântul reprezentantului Comisiei Europene, domnul Jaime Silva de la DG Grow. Mulțumesc, domnule președinte. Comisia Europeană mulțumește domnului Salini, domnului raportor, pentru acest raport care, din punctul nostru de vedere, identifică elementele cheie ale propunerii Comisiei, și anume importanța politicii spațiale pentru economia europeană. De asemenea, raportul identifică mizele guvernanței și Comisia Europeană este de acord că suprapunerile trebuie să fie evitate. De asemenea, ne dorim un singur acord de parteneriat, un acord de parteneriat uh, care să fie negociat uh, cu uh, statele membre și cu agențiile europene. Pe baza acestui acord de parteneriat vom putea evita suprapunerile pentru că ESA uh, Uh, Agenția de la Praga și Comisia Europeană, iată, vor uh, fi rugate să semneze acest acord de parteneriat care va conține toate detaliile programelor, calendarul, responsabilitățile uh, în ceea ce privește gestionarea bugetului. Deci suprapunerile vor fi eliminate. În ceea ce privește bugetul, vă atrag atenția asupra faptului că uh, Comisia Europeană pentru prima dată propune, dincolo de bugetul uh, alocat uh, Copernicus și Galileo, un buget progresiv, un buget care să nu fie bătut în, în cuie pentru această uh, pentru acest program spațial, uh, pentru inițiativele SSA și GovSatcom și faptul că bugetul nu este bătut în cuie ne va permite, iată, să ne adaptăm nevoile, a, nevoilor. În ceea ce privește aceste inițiative, dați-mi voie să vă spun uh, de la bun început că vorbim despre investiții care se bazează pe investițiile existente în statele membre, uh, Iată, există această flexibilitate dar uh, pe care o acordăm uh, statelor membre uh, și asta deoarece infrastructurile pe care le folosim în momentul de față sunt până la urmă infrastructuri ale statelor membre. Prin urmare, investițiile de modernizare, pentru modernizare, care până în momentul de față erau făcute doar de statele membre, vor putea fi uh, făcute pe viitor și cu o anume cotă de uh, finanțare din partea Uniunii Europene. Deci, uh, iată, stimați eurodeputați, suntem foarte atenți la comentariile făcute de către dumneavoastră dar, în orice caz, uh, să nu uităm că, din perspectiva uh, Comisiei Europene, acest program este unul civil, sub control civil, chiar dacă există aplicații care ar putea fi folosite și în scopul uh, apărării, în scop militar. Dar, din nou, această responsabilitate revine statelor membre, responsabilitatea cu privire la utilizarea tuturor beneficiilor acestui program. Atât aveam să vă spun, uh, stimați eurodeputați. Uh, domnule președinte, dezbaterile purtate la nivelul Consiliului uh, merg cam în aceeași direcție ca și comentariile pe care le-am auzit din partea Parlamentului European și, prin urmare, sunt absolut uh, convins că cele trei instituții vor ajunge la un uh, acord pe tema aceasta atât de importantă într-un viitor apropiat, respectiv la începutul viitorului an. Vă mulțumesc mult! Vă mulțumim, vă mulțumim uh, pentru intervenția dumneavoastră. Ne bucură, iată, că Comisia este pe aceeași de Uh, aceeași lungime de undă cu membrii Comisiei ITRE. Și acum îi dau cuvântul domnului Salini, domnului raportor care va încheia dezbaterea de astăzi. Mulțumesc! Voi fi foarte succint. Pornesc uh, de la Ultima idee prezentată de reprezentantul Comisiei, de altfel ideea aceasta a fost, uh, a fost uh, exprimată și de unii dintre colegii care au intervenit pe parcursul discuției. Și anume, programul acesta este un program civil. Beneficiile civile ale acestui program sunt uh, esențiale din, punct, din perspectiva uh, legiuitorilor. Deci toate beneficiile acestui program uh, merg în direcția aceasta a uzului civil, chiar dacă există aspecte ale acestui program care ar putea uh, avea și alte utilizări. Dar în orice caz, programul acesta a fost creat uh, pentru a avea un uz civil, are, se, se, este construit pe pe un pilon civil, industria este de asemenea bine reprezentată în contextul uh, programului și uh, lucrul acesta este, este foarte, foarte important. Și mai uitasem un subiect foarte important în uh, prezentarea mea introductivă și anume uh, uh, Horizon Europe, Orizont Europa. Considerăm că în contextul Horizon Europe ar trebui să fie stabilit un buget special pentru partea, de, pentru partea spațială și subiectul acesta mai trebuie să fie discutat. După aceea, flexibilitatea bugetului. Uh, comisia, iată, spune că bugetul ar trebui să fie unul flexibil, n-ar uh, trebui să fie bătut în cuie de la bun început, sunt întru totul de acord cu această poziție, însă trebuie să ne asigurăm ca uh, or, în flexibilitatea sa, bugetul este unul coerent suficient de, uh, de sporit pentru a face față nevoilor și, deci, acestea fiind spuse, vreau să vă mulțumesc pentru atenție și sper că vom termina rapid dezbaterile acestea. Domnul președinte, mulțumim la rândul nostru, sperăm că, într-adevăr, discuțiile acestea vor fi uh, finalizate cât mai rapid. Raportorul continuă o colaborare strânsă cu raportorii din umbră. Vă mulțumesc foarte mult. Iată, putem încheia dezbaterea pe marginea acestui uh, punct. Și cred că am putea trece direct la următorul. So, as agreed, the second... După cum am stabilit, Vom discuta în cele ce urmează propunerea de regulament al Consiliului de instituire a programului de asistență pentru dezafectarea nucleară a centralei nucleare uh, Ignalina din uh, Lituania și de abrogarea regulamentului 1369 din 2013. Vă amintesc că propunerea Comisiei se referă la programul de asistență pentru dezafectarea nucleară a acestei uh, centrale din Lituania și bugetul alocat pe perioada 2021 și 2027 uh, este unul uh, este unul important. Nu e nevoie de un aviz din partea Parlamentului uh, European, dar cu toate acestea am decis să reacționăm la această propunere a Comisiei. Vorbim acolo despre două reactoare care trebuie să fie dezafectate. Uh, Comisia ITRE este, uh, a fost rugată să vină cu o poziție uh, pe tema aceasta, să vină cu un aviz. Domnul Iavor este cel care va prezenta acest proiect de raport al doamnei Harms, uh, proiect de raport la care au fost depuse 18 amendamente. Stimați colegi, vă informez că avem 30 de minute la dispoziție pentru această dezbatere. Prin urmare, vă rog să vă concentrați pe subiectele esențiale. Raportorii din umbră vor avea două minute la dispoziție, iar ceilalți oratori vor avea la dispoziție un minut, așa cum se întâmplă de obicei la ședințele comisiei noastre. Prin urmare, îi dau cuvântul mai întâi de toate domnului Iavor. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc, Stimați colegi, uh, după cum s-a spus, voi vorbi în numele doamnei raportor, doamna Harms, care își cere scuze că nu am putut participa la această dezbatere importantă din pricina angajamentului asumat uh, în prealabil uh, și care se referă la o vizită în Statele Unite ale Americii. Dar doamna Harms ne transmite următoarele. Stimați colegi, în momentul în care am pregătit acest raport, am analizat cu mare atenție situația de la fața locului și m-am întâlnit cu actorii importanti importanți. Am vizitat uh, centrala de la Ignalina, m-am întâlnit cu membrii ai guvernului lituanian, dar și cu reprezentanții ai BERD și ai Comisiei Europene, uh, inclusiv comisarul Oettinger, care este responsabil pentru partea bugetară. Am urmărit uh, de la bun început evoluția în ceea ce privește centrala de la Ignalina este acea, a cincea mea călătorie la fața locului și, prin urmare, vă pot spune că problemele inițiale au fost rectificate și lucrările au uh, mers înainte. Experții independenți, precum și experți ai Comisiei Europene, au uh, uh, stabilit acești pași înainte deja făcuți. În raportul meu pun accentul asupra două teme. În primul și în primul rând, uh, misiunile de la Ignalina sunt foarte costisitoare. S-au uh, evaluat costurile acestor activități de dezafectare pentru următorii ani. Există mm, divergențe pe tema aceasta între cei implicați. Comisia însă propune 552 uh, de milioane de euro în următorul CFM pentru dezafectarea acestei uh, acestei uh, centrale. Problema este aceea că Comisia Europeană nu ține cont de faptul că abia în 2026 va începe, vor începe lucrările la al doilea reactor de la Ignalina. Prin urmare, uh, bugetul acesta s-ar putea să nu fie suficient. Uh, bugetul uh, necesar ar fi de 780 de milioane de euro și aceasta este suma pe care trebuie să o propună Parlamentul European și Consiliul European. În al doilea rând, Parlamentul European trebuie să spună clar că Uniunea Europeană nu își uh, retrage promisiunile făcute Lituaniei în ceea ce privește asistența pentru Ignalina angajamentul Uniunii Europene trebuie să respecte protocoalele și uh, uh, sau acordul de aderare a Lituaniei și protocoalele anexate a acestuia. Sper din tot sufletul că raportorii din umbră mă vor uh, susține în activitățile mele și aștept să colaborăm și pe viitor. Mulțumim, mulțumim mult pentru aceste remarci introductive. Dau cuvântul acum raportorului din umbră de la eh, PPE, domnul Langen. Mulțumesc! Nu, da, Am înțeles că uh, ordinea de zi s-ar fi schimbat, prin urmare mă așteptam să discutăm subiectul acesta abia mâine. Am mai discutat uh, de câteva ori subiectul acesta al uh, centralei de la Ignalina. În 2006, în momentul în care uh, centrala a fost oprită, uh, după aceea, în 2008 au început lucrările de dezafectare. Vorbim despre o centrală sovietică, am, fost, am, am vizitat centrala în 2008, îmi dau seama că costurile de dezafectare sunt absolut enorme, pentru că centrala este enormă. 2,9 miliarde de euro costuri totale pentru această dezafectare. Uniunea Europeană și-a asumat 1,4 miliarde de euro din aceste costuri și acum se uh, pune problema perioadei de tranziție între finalul lucrărilor la primul reactor și începerea lucrărilor la cel de-al doilea reactor. Da, reactor. Da, într-adevăr, e oareși cum logic, pentru că dacă lucrările se întrerup așa dintr-o dată, mai mult ca sigur, experții uh, vor uh, dispărea de la fața locului, uh, furnizorii vor uh, dispărea de asemenea și, prin urmare, costurile s-ar putea să crească. Iată de ce dorința doamnei Harms în ceea ce privește bugetul este logică. Însă, în ce măsură putem uh, angaja plăți dincolo de viitorul CFM, nu știu, e, e cam dificil să ne asumăm asemenea responsabilități. Noi putem să facem niște propuneri care sunt după aceea discutate de către uh, Comisia Cont, dar încă din 2012 Comisia Cont uh, și-a exprimat uh, un aviz negativ pe marginea eficienței măsurilor și pe marginea utilizării fondurilor și pe baza acestor recomandări de atunci uh, s uh, a purces la niște îmbunătățiri îmbunătățiri. Dar, dincolo de lucrul acesta, trebuie să ne gândim uh, la un alt subiect. Și anume, Uh, combustibilul, combustibilul nuclear a fost deja îndepărtat din centrală, este acum stocat la vreo 30 de kilometri de centrală și eu consider că uh, în orice calcule depozitul acesta ar trebui să fie luat în calcul uh, depozitul în care sunt stocate aceste, aceste este stocat acest combustibil radioactiv. Eu nu știu în ce măsură uh, experții uh, au luat în calcul uh, costurile implicate de acest depozit, uh, care trebuie să fie, bineînțeles, securizat. Um, poate că doamna Harms ne-ar putea oferi mai multe detalii, dar din păcate nu este prezentă la ședința noastră de astăzi. Îmi amintesc că în momentul în care am vizitat și eu centrala, informațiile pe care le primisem din partea expertului sovietic, uh, rus, uh, erau uh, oareșcum liniștitoare, liniștitoare, dar nu neapărat reale. Și prin urmare, iată, tare mă tem că costurile acestea latente au fost ascunse în, într-o mare măsură. Și dincolo de aceste costuri implicate de combustibilul în sine, de centrala în sine, sine și dezafectarea sa, mai există și costurile economice cauzate de închiderea acestei centrale, care a fost un dezastru pentru regiune. Dar, în orice caz, sunt uh, de părere că finanțarea Uniunii Europene trebuie să continue. Domnule președinte, într-adevăr, odată ce uh, obligăm pe cineva să facem ceva, trebuie să ne achităm și noi de responsabilitățile noastre. Urmează acum domnul Crumbașef, uh, raportor din umbră pentru socialiști și democrați. Vă mulțumesc, domnule președinte. Eu sunt într totul de acord cu uh, raportul doamnei Harms. Se pune întrebarea acum dacă suntem de acord cu propunerea comisiei 552 uh, de milioane sau suntem uh, de acord cu cele 780 de milioane propuse de guvernul uh, uh, lituanian. Vorbim aici despre o mare diferență. După aceea n-am auzit uh, nici poziția Comisiei pentru bugete uh, pe marginea acestui, acestor uh, sume, dar există propuneri legate de creșterea sumelor alocate Bulgariei și Slovaciei pentru centralele lor nucleare. Aș avea mai multe întrebări pentru doamna Harms. În primul și în primul rând, uh, salariile competitive pentru uh, personalul autorizat. Ce înseamnă asta, de fapt? Care sunt efectele asupra personalului? După aceea, să nu uităm că toate, toate uh, datele trebuie să fie uh, mai apoi agrate împreună cu autoritatea lituaniană. Amendamentul 9, de asemenea, mi se pare uh, problematic. Se referă și el la uh, salariile personalului. După aceea, amendamentul 14 acea diseminare a cunoștințelor e un subiect foarte important. E nevoie de bugetizarea sau bugetarea și acestui, acestei misiuni uh, este o misiune foarte importantă. Eu consider că trebuie să alocăm un buget separat pentru această activitate, nu trebuie să folosim fondurile alocate pentru dezafectarea centralei. Aș vrea din nou să subliniez, asupra, să subliniez faptul că nu vorbim neapărat despre un reactor de tip sovietic. Vorbim despre uh, un reactor similar cu reactorul de la Cernobâl. Uh, reactoarele de la Kozlodui și Bohunițe sunt uh, de cu totul alt tip. Dar uh, din pricina faptului că reactoarele de la uh, Ignalina seamănă cu cele de la Cernobâl, e clar că problemele sunt latente, e nevoie de un buget uh, mare, e nevoie nu, de acest buget nu doar pentru terminarea lucrărilor la primul reactor, ci și pentru începerea lucrărilor la al doilea reactor. Pentru că dacă amânăm alocarea acestor bani, înseamnă că amânăm și începerea lucrărilor la al doilea doilea reactor și tare mă tem că această amânare va uh, agrava și mai mult problema. În orice caz, uh, e important ca uh, lucrările să se demareze în, um, în, în paralel dacă e să dezafectăm această centrală înainte de 2040. Deci dacă nu se lucrează în paralel, tare mă tem că Uh, se, acest orizont temporal se extinde și mai mult. Problema mare este legată de grafitul, grafitul care este la baza reactoarelor. Eliminarea grafitului e marea problemă, uh, problema costisitoare. De asemenea, eu cred că n-ar, trebu- n-ar fi rău să creăm un fel de grup de dezafectare, un grup de dezafectare care să acumuleze experiențele de la difer- diversele centrale nucleare, asta pentru ca uh, cunoștințele astfel acumulate să poată fi folosite și pe viitor. Uh, să știți că 39 de reactoare pe bază de grafit există în Uniunea Europeană, deci uh, cunoștințele acestea sunt importante. Vă mulțumesc mult, pe ansamblu sunt într totul de acord cu raportul doamnei Harms. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult pentru informațiile dumneavoastră sau remarcele dumneavoastră uh, foarte importante. Nu există un reprezentant al ECR, mi se pare. Urmează, prin urmare, raportorul din umbră de la ALDE. Doamna Panset, mulțumesc, domnule președinte. Aș dori mai întâi să mulțumesc uh, Rebecăi pentru angajamentul său și pentru cunoștințele sale în acest dosar. După ce am discutat cu dânsa, reafirmăm încă o dată faptul că e o chestiune de bun simț felul în care dânsa abordează acest dosar și motivele pe care le uh, avansează în acest raport ni se par deosebit de importante. Pentru că dacă nu se susține um, sporirea bugetului, nu vom reuși să dezafectăm cele două reactoare în perioada de timp scontată și de aceea, dacă vom avea o întrerupere a lucrărilor, am ajunge într-o situație în care am pierde echipele calificate care lucrau pe acest uh, site și uh, nu ne putem permite să avem această întrerupere din cauza lipsei de buget. Mai mult decât atât, ni se pare de asemenea foarte uh, important și faptul ca tot bugetul să fie utilizat pentru dezafectarea reactorului și nu spre alte scopuri care ar putea să folosească partea din buget în alte scopuri. Cu acestea fiind spuse, amendamentele noastre în numele ALDE sunt evident deschise sugestiilor celorlalți membri și mergem în direcția următoare. Mai întâi, vrem să se țină seama de faptul că Există în Uniunea Europeană peste 90 de reactori nucleari, din care au fost dezafectați co complet doar 5 în Germania. Și 60% din parcul nuclear are peste 30 de ani vechime și 15% peste 40 de ani. Și atunci costurile cu siguranță într-un viitor foarte apropiat vor reprezenta un subiect arzător pentru bugetele multor state membre. De asemenea, amendamentele ALDE își doresc să nu se folosească drept precedent cazul din Lituania, Bulgaria sau Slovacia pentru a fi obligatoriu să se financeze cu fonduri europene alte dezafectări ale altor centrale pentru că oricum într-un viitor ă, destul de apropiat vom avea astfel de dezafectări. Și am mai depus și amendamente în așa fel încât să se studieze și alte posibilități de, de finanțare alternative comparativ cu fondurile europene pentru dezafectarea acestor centrale și reactoare nucleare în așa fel încât povara financiară să nu fie mereu în cărca contribuabilului. Mulțumesc! Well, I would like to mention... Aș dori să menționez că dacă Comisia acționează în virtutea unui acord și obligă un anumit stat membru să închidă o centrală nucleară, atunci noi suntem obligați să ne asigurăm că statul respectiv poate beneficia de finanțare pentru acea dezafectare, fără de care nu e logic. Evident, e un caz diferit ceea ce a făcut Germania, care de una singură a hotărât să dezafecteze treptat mai multe uh, zeci de centrale și fac acest lucru pe banii lor. E o decizie națională luată în mod independent. Același lucru s-ar întâmpla dacă Franța își dorește să dezafecteze anumite centrale nucleare, datoria lor. Dar dacă Comisia impune această măsură unui stat membru, deci dacă Comisia impune or cărui stat uh, ce urmează să adere la Uniunea Europeană o dezafectare a unei centrale nucleare, atunci, evident, din punct de vedere financiar, trebuie anumite garanții. Și un lucru deosebit de important este următorul. Ce facem cu grafitul pentru că e uh, un tip de substanță sau un tip de reactor care utilizează grafit și, în al doilea rând, ce să facem cu combustibilul uh, radioactiv, pentru că de multe ori e vorba de uranium care poate fi reciclat, reutilizat. Și cel de-al treilea aspect, nu uitați, există o, cantitate imensă de beton care este radioactiv, dar la niveluri scăzute. Și atunci trebuie să ne asigurăm că acest volum această diferență la nivel bugetar între 780 de milioane de euro și 552 de milioane de euro va fi o diferență acceptată. Și dacă e să încheie, încheiem acest dosar, trebuie să fim de acord și cu calendarul. Până când putem să o înaintăm amendamente și apoi doamna raportor Rebecca Harms va avea o muncă grea de realizat să poată să, re, să redacteze amendamente de compromis, să contopească toate aceste amendamente. Și acum are cuvântul domnul Rope. Mulțumesc gerbiamas pirmininkė, gerbiami kolegos. Iš tikrųjų noriu pasakyti, kad būtent tokie dokumentai kaip Rebekos pranešimas. Mulțumesc! Vreau să spun că acest aviz al doamnei Rebecca Harms trebuie să permită cetățenilor europeni să creadă în noi, să creadă în proiectul european și sper că va fi susținut și de Comisia noastră și de Parlament. Acum, pe de altă parte, dacă amendamentele sunt respinse, va fi un uh, șoc pentru cetățenii din Lituania, pentru că vor fi de părere că, de fapt, Europa îi lasă baltă și nu își respectă promisiunile. și că Uniunea Europeană nu dorește să-și mai îndeplinească obligațiile sale în ceea ce privește cota de finanțare a acestor cheltuieli. Ca și fost primar al districtului Ignalina, vreau să vă spun că au fost tot felul de probleme în ceea ce privește dezafectarea centralei din Ignalina și fondul de dezafectare nu mai poate oferi sprijin financiar acestei regiuni și asta încă din 2008 și regiunea a fost extrem de afectată de această dezafectare uh, a centralei există 30.000 de locuințe care fusese construite pentru această uh, centrală nucleară și acum rata de șomaj este deosebit de ridicată. Ca să nu mai vorbim de faptul că e vorba de o regiune în care există o minoritate um, care a venit din uh, fostul RSS pentru a construi această, această centrală nucleară. Evident, Lituania trebuie să-și respecte angajamentele luate în protocolul său de aderare, mai ales protocolul 4 și trebuie să ne asigurăm că indicatorii sociali din această regiune vor putea fi readuși pe linia de plutire în media europeană. Cred că eu cunosc destul de bine acest subiect și așa cum a spus și domnul Lange din partea Germaniei, Aici e vorba doar de o stocare temporară a combustibilului și trebuie să găsim o soluție permanentă, care încă nici măcar nu a început să fie studiată. E vorba de o perioadă de 50 de ani deocamdată, stocare temporară. Și apoi va trebui să găsim o altă soluție. Această centrală nucleară a fost folosită doar la 20% din capacitatea sa și era un fel de moștenire sovietică și acum Lituania a rămas un pic uh, de izbeliște să trebuiască să facă față singură tuturor consecințelor. Știu că am discutat de asemenea și despre specialiști, echipele specializate care sunt la fața locului. Dacă se suspendă bugetul, atunci acești oameni vor părăsi regiunea și proiectul va fi încă și mai scump. Cu toții ne dorim să acționăm rapid, eficient, cât mai rapid și mai eficient cu putință, cu cheltuieli cât mai mici cu putință. Noi ne-am gândit la un moment dat eventual să subcontractăm uh, um, parte din lucrări, dar ne-am dat seama că acele companii care veniseră pentru dezafectarea centralei, de fapt erau incapabile să ducă la bun sfârșit uh, toate procedurile. Este primul reactor de acest tip în întreaga lume care va trebui să fie dezafectat pe deplin și încă nu se cunosc toate procedurile care trebuie să fie organizate. Va fi o experiență imensă care va fi benefică ulterior altor țări. Și dacă e să sprijinim avizul doamnei Rebecca Harms, vom fi în măsură să relansăm acest proiect de dezafectare fără niciun fel de întrerupere. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult pentru observațiile dumneavoastră. Și acum aș dori să dau cuvântul lui, lui Massimo Ariba din partea Comisiei Europene pentru a ne ajuta să rezolvăm această problemă. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, stimați eurodeputați. Aș dori mai întâi să mulțumesc doamnei raportor și raportorilor din umbră pentru pregătirea acestui aviz. Eu am avut plăcerea să merg cu doamna Harms la Ignalina în luna iulie și cred că e o muncă extrem de minuțioasă am să vă explic câteva elemente și am să vă spun de ce Comisia a făcut această propunere de 552 de milioane. Mai întâi, asistența pentru dezafectarea per total a întregului proiect până în 2020, ținând seama și de propunerile finanțare, de finanțare suplimentare, ar ajunge la 1,9 milioane de euro din partea UE. Al doilea fapt e neajunsul acesta bugetar, uh, bani suplimentari de care avem nevoie pentru a putea finanța toate operațiile acestea, toate procedurile până în 2028. Aici e vorba de o discuție între Comisia Europeană și guvernul din uh, Lituania. Uh, e vorba de 1,33 milioane de euro, miliarde de euro. Și aș dori să amintesc un al treilea fapt și anume că într-adevăr, dezafectarea acestui tip de reactor, așa cum au subliniat mai mulți eurodeputați în intervențiile lor, este ceva destul de aparte. E vorba de o operațiune care presupune un număr foarte mare de riscuri. Tocmai de aceea, Comisia a hotărât să aibă o abordare mai degrabă prudentă față de un astfel de risc. Și următoarea etapă este să lansăm un studiu pentru a vedea exact cum putem să abordăm aceste proceduri excepționale și rezultatul unui astfel de studiu nu vor fi disponibile până în 2021, poate chiar în 2022. Și deci e clar că există foarte multă nesiguranță și anume dacă știm exact cum să procedăm în această dezafectare. Și atunci, propunerea de finanțare a comisiei se bazează pe un acord uh, din 2014 încheiat împreună cu autoritățile din Lituania și autoritățile centrale Ignalina ca, și tocmai de aceasta a spus în numele domnului raportor Iavor că există un acord de plin între Comisia Europeană și autoritățile din Lituania pentru acest calcul, pentru bazele acestui calcul. Acum, diferența care apare se datorează unui fapt și anume dacă vrem să finanțăm dezafectarea celui de-al doilea reactor în acest cadru financiar multianual sau în următorul. Planul actual al Comisiei prevede ca unitatea a doua să fie dezafectată nu în paralel, ci după ce se termină dezafectarea primei unități și să înceapă deci undeva în 2028. Deci în următorul cadru financiar multianual. Tocmai de aceea Comisia dorește să prevadă finanțare care să fie considerată drept suficientă pentru a acoperi nevoile din acest CFM și, de altfel, e deja cu 20% mai mult decât suma alocată inițial acestui proiect în cadrul uh, financiar multianual actual. Și dați-mi voie să amintesc, pentru că au fost câteva elemente amintite și de doamna raportor în aviz, de faptul că Comisia cere statului membru să sporească cota de cofinanțare de la 14% la 20% în următorul Uh, în uh, următoarea perioadă de programare financiară. Comparativ vorbind, aș dori să vă spun că pentru celelalte două state membre care au beneficiat de astfel de sprijin financiar, din, uh, ca urmare a acordurilor uh, de aderare, Slovacia și Bulgaria, lucru pe care le veți discuta mâine, atunci aceste două țări contribuie cu rate care merg până la 30 și 40%, deci cu rate clar mai mari decât uh, ce se aplică Lituaniei. Și Aș vrea să subliniez de asemenea faptul că aceste măsuri sunt uh, de fapt un răspuns din propunerea Comisiei față de raportul special care a fost uh, redactat de uh, Curtea de Conturi în 2016. Mulțumesc! Thank you very much. Now we know... Mulțumim foarte mult și atât că acum știm de ce există această întrerupere. Pentru că economiștii, din punct de vedere tehnic, nu pot evalua contextul. Bun, domnul Iavor, Vă rog, pentru concluzii. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mulțumesc raportorilor din umbră pentru sprijinul exprimat pe marginea acestui raport. Au fost câteva întrebări specifice Mare parte dintre ele își pot găsi răspuns în avizul doamnei Harms, dar aș vrea să mă refer la câteva din aceste observații și comentarii. Mai întâi, așa cum s-a spus de mai mulți raportori din umbră și de către comisie, de altfel, problema uh, care se află în miezul acestui proiect este că, așa cum am prevăzut calendarul pentru proiectul de dezafectare, e bine, calendarul acesta depășește și ajunge în următorul CFM. Tocmai de aceea, evident, nimeni nu contestă costurile per total ale proiectului. E clar că e nevoie de aceste fonduri pentru dezafectare. Acum, întrebarea este cum putem obține fondurile pentru aceste, acest proiect și cât anume trebuie să vină din actualul CMF și cât din următorul CMF. Dacă nu avem un angajament clar din partea Comisiei în cadrul acestui uh, CFM, atunci s-ar putea să apară o întrerupere, o discrepanță în ceea ce privește dezafectarea primei unități, primului reactor și cel de-al doilea, ceea ce ar putea să ducă la o sporire a costurilor întregului proiect deci, din considerente strict financiare, foarte simple, e mai logic să alocăm banii pentru întregul proces de dezafectare, deși lucrările practice de, de dezafectare s-ar putea să înceapă după ce se termină actualul CFM, dar trebuie să asigurăm continuitatea. Un al doilea aspect evocat de comisie E vorba de cota, rata de cofinanțare de către Lituania. Eu cred că da, e adevărat că acest lucru a fost uh, inclus în tratatul de aderare a Lituaniei la Uniunea Europeană și proiectul de dezafectare al centralei de la Ignalina e, uh, ține de protocolul patru al tratatului de aderare și e clar că se poate vorbi despre o rată de finanțare de 100% pentru anumite măsuri. A fost un acord între Uniunea Europeană și Lituania și Lituania urmează să-și asume 40% din anumite costuri. Asta a funcționat destul de bine până în prezent și nu vedem de ce ar trebui să schimbăm acest lucru, așa cum a spus și colegul meu, domnul Rope. Toate aceste modificări față de angajamentul inițial al Comisiei s-ar putea să ducă la nemulțumiri, uh, impresii neplăcute în Lituania față de ceea ce uh, vrem să facem. Și au mai fost și câteva observații. Doamna Pânțet a menționat că mai sunt și alte centrale și reactoare care vor, vor trebui să fie dezafectate și că n-ar trebui să cheltuim bani europeni pe aceste proiecte. Dar să știți că proiectul din Lituania e un pic special și costurile trebuie să fie incluse, costurile uh, op- operaționale trebuie să fie plătite pe durata activității și atunci uh, costurile acestea trebuie să fie integrate Însă Cazul Lituaniei, după cum spunea, este unul aparte, este unul special. Nu trebuie să amestecăm lucrurile. Sunt de acord cu dumneavoastră în ceea ce privește celelalte centrale nucleare și celelalte reactoare, dar aici avem motive întemeiate pentru a spune că acest proiect trebuie să fie în mare parte finanțat de Uniunea Europeană, cu atât mai mult cu cât Lituania face deja, din punct de vedere financiar, un efort sporit pentru a finanța proiectul. Și în final, dar nu în cele din urmă, mai mulți raportori din umbră s-au referit la diseminarea experienței dobândite după întregul proiect. Sunt absolut de acord. Dezafectarea va fi o chestiune extrem de importantă pe piața energetică europeană și s-a indicat acest lucru. S-a vorbit despre costuri, s-a vorbit despre dezafectare și tot ceea ce ține de dezafectarea acestei centrale trebuie să fie mai bine comunicat, trebuie să împărtășim experiența aceasta și această experiență trebuie să fie de asemenea diseminată în alte state membre care deocamdată poate nu au proiecte active de dezafectare, dar care pe viitor ar putea avea. Și toate statele membre care au uh, energie nucleară în momentul de față ar putea profita la un moment dat de pe urma acestei experiențe. Așa că trebuie să găsim cea mai bună cale de dezafectare a acestor centrale, deci susțin cu tărie ideea aceasta de a disemina informațiile. Acum, dacă mai sunt întrebări care, la care n-am răspuns, cu siguranță doamna Harms va fi în măsură să răspundă la celelalte întrebări și așteptăm o cooperare fructuoasă cu doamna raportor concluding remarks. I would like at the end Mulțumesc pentru observațiile dumneavoastră finale. Doresc doar să adaug că termenul pentru depunerea amendamentelor la proiectul de raport este 11 octombrie la ora 12. 11 octombrie 2018. La prânz. Vă mulțumesc și acum Trecem la audierea noastră publică pe tema Orizont Europa, excelență în cercetare și inovare. Vă rog să vă ocupați locurile. Trebuie să discutăm cu toții împreună, nu pe grupulețe. I would like to welcome experts invited to Urez bun venit experților invitați la această audiere și le mulțumesc pentru prezență în numele comisiei noastre pentru că au acceptat să participe la această audiere. I have the pleasure to present Kurt Vandenberg. Este plăcerea mea să vă prezent pe Kurt Vandenberg, director pentru dezvoltarea politicilor și coordonare la DG Cercetare și Inovare la Comisia Europeană, care va face o prezentare introductivă uh, pentru a ne da ultimele detalii în legătură cu pregătirea acestui program atât de important, Orizont Europa. Vă doresc să vă amintesc că această audiere se concentrează pe pregătirea conținutului celui mai mare program de finanțare din lume pentru cercetare și inovare, programul cadru UE Orizont Europa, care va începe la începutului 2021. Comisia ITRE lucrează la Orizont Europa încă de la publicarea de, la public, de la comunicarea Comisiei din iunie. Uh, ITRE este comisia competentă pe fond și face eforturi foarte mari pentru a lucra și în mod calitativ și rapid pentru a ajunge la un acord cu Consiliul înainte de alegerile europene. Suntem conștienți de faptul că uh, ultimele luni ale mandatului Parlamentului nu sunt cele mai potrivite pentru a finaliza acest gen de activitate, deci trebuie să ne grăbim cât de putem de mult. Comisia ITRE este deci competentă pe fond în legătură cu această propunere și lucrăm în strânsă cooperare cu nouă comisii consultate pentru aviz. Envi. Regi, Cult, Chan, Budget, Cont, DV. That's why... De aceea, urez bun venit raportorilor noștri, Nica și Elar, dar și colegilor raportori din alte comisii. Cel de la Agri nu este, este Lambert van Nistelrooy, raportor la Regii, care de asemenea nu este deocamdată prezent. Avem două ore și jumătate la dispoziție și trebuie să terminăm la ora 18.30. Nu putem să prelungim discuțiile în alte limbi, altele decât engleza, după ora 18.30. Experții au maxim 10 minute la dispoziție. Vă rog să nu luați exemplul politicienilor care nu respectă timpul. Știu că experții sunt obișnuiți să respecte timpul, spune domnul președinte. Și apoi sperăm ca și raportorii să facă același lucru. Are cuvântul domnul Van den Berke, care va prezenta subiectul. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua, stimați deputați, domnilor și domnilor, dragi colegi. Mulțumesc pentru ocazia oferită să fac câteva observații introductive la această audiere. Comisia este foarte recunoscătoare pentru inițiativa Parlamentului și a Comisiei ITRE pentru organizarea acestei audieri în această dupămasă. Una dintre intențiile noastre a fost întotdeauna să prezentăm Consiliului și Parlamentului o propunere care să mobilizeze pentru următorul uh, program cadru, să mobilizeze cât mai multe persoane în instituțiile europene și în afara lor. Ne bucurăm că pro propunerea pentru Orizont Europa are deja acest efect mobilizator în Parlamentul European se examinează rapid și aprofundat propunerea sub conducerea domnilor Nica și Eiler, cu participarea multor raportori din umbră și peste pa, doar în contextul Comisiei ITRE se procesează peste 4.000 de amendamente. A, președintele a, a prezentat celelalte comisii implicate, prea multe acum să le uh, menționez acum. Mă bucur că n-a fost uitată nici propunerea Euratom și mulțumesc doamnei raportor Cumpula Natri pentru ceea ce a făcut și pentru această propunere. În Consiliu, statele membre lucrează de asemenea foarte intens și la Consiliul pentru Competitivitate toți miniștrii au cerut să se facă progrese rapide în legătură cu conținutul propunerii. Putem spune că acest efect mobilizator a fost simțit și în uh, comunitatea actorilor interesați. Am primit reacții record la consultările publice pe care le-am organizat în legătură cu viitorul program cadru. Și acest lucru este, cred, promițător pentru a, spune, a crește și mai mult succesul programului cadru. Comisia este de acord cu principala întrebare de la această audiere. Cum să arate Orizont Europa pentru a maximiza competitivitatea și beneficiile generale pentru societate. Până la urmă, domnilor și domnilor, instituțiile europene oferă un cadru, oferă o direcție și resurse pentru cercetare și inovare, dar actorii Um, interesați de pe teren sunt cei care fac din acest program un succes. E vorba de cercetori și antreprenori, de universități și centre de cercetare și firme, inclusiv multe IMM-uri. Cu toții cred că avem interesul să deschidem acest program și oportunitățile din el cât mai multor actori. Noi veniți în program, dar și noi tipuri de actori, cum ar fi municipalități, societatea civilă, fundații și așa mai departe. Noi, Comisia, am dorit ca co-designul și crearea, creația împreună să facă parte din ADN-ul orizontului Europa și sunt și uh, priorități comisarului Moidaș. Dorim să organizăm această co, acest co-design astfel încât să nu fie doar uh, o adăugire a intereselor actorilor interesați. Am dorit ca toți actorii interesați să lucreze împreună pentru a atinge obiectivele ambițioase fixate de Parlament și de uh, um, Consiliu în calitate de colegiuitor pentru acest program. Întrebarea nu este, nu este să nu fie doar care e interesul meu în acest program, între, întrebarea trebuie să fie care e interesul Europei în general. De aceea am propus un nou nivel de planificare strategică în, Euro, în, în, uh, în um, Orizont Europa. Învățăm lecțiile din Orizont 2020, în, în care ne oferă deja experiență cu mm, planificarea strategică, dar cred că putem să facem lucrurile și mai bine. Și sunt trei niveluri de planificare strategică cu trei obiective pe care doresc să le clarific acum. Primul obiectiv al planificării strategice este maximizarea impactului atunci când se ating obiectivele programului. Obiectarea, ă, obiectivul planificării strategice ar fi uh, să se țină cont de faptul cum programul uh, în totalitatea ta sa poate să aibă impact maxim prin cercetare și inovare împreună. Astfel, se vor, în funcție de aceasta se va organiza uh, proiectul în detaliu, ca să nu fie doar o adăugire de programe mici. Deci, astfel, prin planificare strategică, putem să ne asigurăm că și punerea în aplicare a programului cadru răspunde uh, unor realități politice și socioeconomice în schimbare, schimbărilor și provocărilor din societate, noilor evoluții internaționale, dar și noilor oportunități din domeniul științei și tehnicii. Astfel, împreună, cred că am acordat cu toții atenție specifică unor aspecte cheie, cum ar fi echilibrul între cercetare și inovare, importanța Um, transdisciplinarității, um, rolul politicilor de gen, rolul cooperării internaționale și așa mai departe. Și serviciile Comisiei au creat un nou model de guvernanță ca să avem astfel o abordare trans um, sectorială mai evidentă și dorim să facem acest lucru în mod deschis, transparent, cu implicarea actorilor din domeniul cercetării și inovare uh, și a societății civile în general. În orizont 2020, planificarea strategică este un proces mai ales intern, cu anumite părți și anumite documente care sunt uh, publice și pot fi consultate, dar în mod fragmentat, cu siguranță nu sistematic. În Orizont Europa, în planificarea strategică din cadrul programului Orizont Europa, dorim să producem un document complet care să um, explice intențiile Comisiei înainte de a pregăti programele de lucru și acesta să facă obiectul uh, comentariilor actorilor interesați care pot să valideze, să invalideze sau să modifice planul strategic înainte care să devină un document pe care să se bazeze programul de lucru. Deci astfel putem crea împreună cu statele membre și astfel ajung la al treilea obiectiv al planificării strategice și anume ca aceasta să devină o agendă de referință pentru programele de, și, de cercetare și inovare naționale, dar și pentru alte programe și politici. Am facilitat astfel crearea de sinergii între toate aceste programe pe o bază juridică um, solidă, dar și cu o abordare strategică al, din punctul de vedere al planului strategic pentru Horizon Europe. Astfel asigurăm un maxim de complementaritate și sinergii între Horizon Europe, fondurile sociale, Fondul Social European, Fondul pentru Climă și Inovare, pe baza venitelor din ETS și multe alte programe interesante. Deci, Comisia propune o modalitate de a face programarea strategică transparentă, inclusivă și așa mai departe. Conceptul planificării strategice este acceptată și uh, binevenită din partea tuturor și instituțiile europene cer claritate în legătură cu natura sa formală. Și la Consiliul de Competitivitate de pe 28 septembrie a existat un consens între statele membre că doresc opțiunea 4 plus 2 propusă de președinția austriacă, adică să se creeze domenii de parteneriat în temeiul juridic și restul planului strategic să fie un act de punere în aplicare. După cum știți, pe 15 octombrie va avea loc un prânz informal la care vor participa miniștrii și va începe dezbaterea în legătură cu domeniile care pot face obiectul acestor parteneriate instituționale pentru ca să facă parte apoi din temeiul juridic. Dorim să rămânem la nivelul domeniilor pentru ca temeiul juridic să nu stabilească în mod specific misiunile și parteneriatele, pentru că dorim ca ele să fie definite împreună cu actorii interesați și alți parteneri. Bineînțeles, trebuie să ne asigurăm că și Parlamentul European va fi implicat în aceste discuții. Am fost de asemenea de acord că vom continua discuțiile cu statele membre în legătură cu restul, cu modul în care ar, apăra, ar arăta restul planificării strategice și care ar fi cadrul instituțional. Stimați eurodeputați, doamnelor și domnilor, prieteni, colegi, Comisia Europeană felicită Parlamentul pentru sprijinul său continuu pentru cercetare și inovare, care este Evident, din nou în discuțiile privind bugetul european pentru 2019, Parlamentul, Comisiile Bud și ITRE insistă ca să se revină la bugetele propuse de Comisie și doresc să vă asigur că noi putem pune în aplicare fără nicio problemă aceste bugete. Pentru noi e mult mai ușor să lucrăm cu bugete mai mari decât cu bugete mai mici. Ne bucurăm că tendința este aceeași și când discutăm despre Orizont Europa. Da, sunt o serie de chestiuni care mai trebuie discutate, de exemplu, extinderea participării, ambit, nivelul ambiției în cooperare internaționale sau implicarea IMM-urilor și crearea de sinergii. Dar avem încrederea că vom putea face progrese foarte rapide pentru că sunt lucruri foarte importante și pentru comisie și nu există întrebări fundamentale în legătură cu ambiția, structura sau bugetul Uh, programului cadru Orizont Europa. Sunt lucruri foarte promițătoare și sunt interesat să aud din partea actorilor interesați cum văd ei Orizont Europa și cum putem să facem ca ele să devină un succes. Mulțumesc, vedeți, v-am oferit 10% timp în plus, iată că sunt foarte generos. Vom structura dezbaterea în două părți. Prima va fi uh, introdusă de domnul uh, Palmovski și a doua de doamna Herlicca. Are cuvântul acum domnul Palmovski. Vă rog. Dacă sunteți de acord să procedăm astfel. Stimați membri ai Comisiei ITRE, vă mulțumesc atât pentru invitație, cât și pentru faptul că luptați dintotdeauna pentru cercetare și uh, inovare și uh, în ultima perioadă cereți o mai, un mai mare buget pentru aceste sector, sectoare. Reprezint nou, o asociație a 19 universități europene de top. Mesajul pe care vreau să vi-l transmit astăzi este următorul. Horizon Europe va reuși să dea rez- rezultate atâta timp cât există un echilibru clar între inovare și excelență. Dați-mi voie să încep uh, prin a vorbi despre importanța excelenței științifice, care trebuie să fie, până la urmă, baza acestui program. Uh, pornesc cu acest subiect pentru că este, de fapt, valoarea adăugată a acestui program. Oricât de mulți bani uh, ar fi investiți în știință, banii în sine nu sunt neapărat uh, suficienți. Horizon Europe uh, oferă posibilitatea cooperării transfrontaliere și așa ceva nu mai există nicăieri în lume și tocmai de aceea, iată, uh, excelența științifică este la mare, este în prim planul acestui program. Uh, e nevoie de reputație, da, reputația poate fi creată relativ ușor, dar poate fi pierdută și mai uh, ușor. Și tocmai de aceea uh, cercetătorii de top trebuie să aibă un rol central în aceste propuse consilii strategice și grupuri de experți. Și de asemenea trebuie să existe aceste grupuri de consultanță formată din actorii importanți care grupuri de actori importanți trebuie să vină cu inputul științific. Deci asta înseamnă că trebuie să ne asigurăm că uh, obiectivul Orizont Europa este acela uh, de a crea excelență. Excelență însă care nu trebuie să fie periclitată de uh, dorința aceasta de a implica Uh, toate statele membre, indiferent de posibilitatea lor de a participa la genul, acest, uh, la genul acesta de proiect. Noi uh, considerăm că trebuie să fie încurajată diversitatea cercetătorilor, dar niciodată în detrimentul ex- excelenței trebuie să fie folosite doar cele mai bune pro, propuneri și cele mai bune proiecte. Uh, Excelența trebuie să fie folosită pentru ă, țări, nu pentru regiuni, care nu sunt neapărat cele mai inovatoare și tocmai de aceea nu considerăm că regiunile ă, autonome trebuie să fie eligibile pentru aceste fonduri și nu considerăm că există un temei juridic pentru această propunere. Doamnelor și domnilor, Comisia Europeană se teme că uh, Europa a rămas în urmă la capitolul inovare. Tocmai de aceea uh, uh, Euro Orizont uh, Europa va continua va continua să uh, investească în proiectele uh, Uh, care fusese refinanțate de Orizont 2020, punându-se însă accent pe inovare. Trebuie să înțelegem însă că situația la nivel global s-a schimbat în momentul de față. China, spre exemplu, este din ce în ce mai inovatoare. Între 2000 și 2016, cota uh, publicațiilor științifice ale uh, cercetătorilor chinezi a trecut de la 3 la 17%. Deci, iată, pierdem teren și tocmai de aceea trebuie trebuie să sprijinim cei mai buni dintre uh, uh oamenii noștri de uh, știință. Să nu uităm că există oameni de știință europeni care au fost recunoscuți uh, la nivel internațional. Ben Ferringer, gândiți-vă spre exemplu, este uh, cel care a câștigat uh, premiul Nobel în, uh, pentru chimie în 2016, dar lucrările sale au fost finanțate din fonduri europene. Deci nu trebuie să facem, să precupețim eforturile noastre în ceea ce privește sprijinirea oamenilor de știință și în special a oamenilor de știință tineri. RMC este tocmai de aceea esențială. În momentul de, de față însă doar 20% dintre uh, proiectele tinerilor sunt finanțate. Este vorba despre o irosire a talentului. Tocmai de aceea bugetul pentru tinerii cercetători trebuie să fie crescut. Dar de asemenea trebuie să sprijinim uh, știința colaborativă. Oportunitățile pentru genul acesta de uh, cooperare au lipsit în orizont 2020 pentru că se pune accent pe soluțiile apropiate de nevoile pieței. Și ne temem că același lucru se va întâmpla și în uh, Orizont Europa. Universitățile din în, în întreaga Europa cer sprijinirea genului acestuia de cooperare uh, pentru a ne asigura, ne, necesară, pentru a ne asigura că depășim uh, provocările globale. Din păcate, Comisia Europeană se axează în special pe noile tehnologii. Avem nevoie de noi tehnologii? Da, bineînțeles că avem nevoie de ele, dar nu trebuie să uităm nici de obiectivele de dezvoltare durabilă. Cetățenii europeni sunt uh, zguduiți de uh, migrație, de globalizare, de uh, erodarea democrației. Cetățenii europeni uh, își exprimă această frustrare uh, în cursul alegerilor. Uh, și tocmai de aceea bugetul investit în orice fel de program trebuie să ține cont de necesitățile și temerile cetățenilor europeni. Deci, noile tehnologii sunt absolut uh, esențiale, dar și temerile cetățenilor europeni sunt esențiale. Și tocmai de aceea, noi dorim să ne concentrăm nu doar asupra uh, soluțiilor tehnologi uh, tehnologice, ci și asupra soluțiilor societale care sunt absolut esențiale. Și aceste soluții pot fi găsite doar prin intermediul finanțării dezbaterii și uh, prin intermediul angajamentului uh, tuturor actorilor importanți. În orizont 2020, în ceea ce privește uh, științele sociale și umane, deci Orizont 2020 a sprijinit prea puțin genul acesta de științe sociale și umane. Deci nu s-a ținut cont de provocările societale în cursul Orizont 2020 și tocmai de aceea în uh, Orizont Europa trebuie să investim mai mult în uh, caracterul inclusiv al, uh, al științelor acesta trebuie să fie unul dintre obiectivele program, uh, programului. Uh, programul nu trebuie să se axeze doar pe interdisciplinaritate. Da, și interdisciplinaritatea este absolut esențială, dar în același timp integrarea so, uh, științelor sociale și umane este absolut esențială pentru viitorul Uniunii Europene. Și, în ultimul rând, Orizont Europa nu trebuie să fie folosit pentru a subvenționa industriile creatoare. Există deja programul Europa Creativă, creativă generatoare pentru aceste industrii. Deci, tocmai de aceea, haideți să ne concentrăm pe uh, științele sociale și umane și nu pe un sector care deja este finanțat. Și acum ajung la final. În ultima perioadă tot auzim că interesul Uniunii Europene trebuie să fie pus în prim plan. Dar Orizont Europa se bazează tocmai pe cooperarea uh, celor mai strălucite minți Într-adevăr, uh, zona, spațiul european pentru cercetare trebuie să fie în prim planul uh, dorințelor noastre sau ambițiilor noastre. Genul acesta de integrare europeană trebuie să fie întrărită și pe viitor. Deci toate statele uh, europene care își doresc să participe la acest spațiu trebuie să o poată face pe baza unor acorduri de participare. Aceste cinci comentarii pe care le fac pe, ă, pe slide-ul meu vă arată faptul că, din punctul nostru de vedere, nu considerăm că Orizont Europa vine cu echilibrul necesar. Dacă nu reușim să ne gândim la ă, imaginea de ansamblu, vom rata uh, Um, viitorul inovării și cercetării la nivel european. Trebuie să punem accent pe obiectivele de dezvoltare durabile, trebuie să punem accent pe uh, interesele societale. Putem să o facem prin intermediul acestui proiect, proiect și program care este absolut esențial pentru bunăstarea cetățenilor noștri. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumim din suflet, ați respectat întru totul timpul alocat și acum îi dăm cuvântul doamnei dr. Sabine Herlicca, Bineînțeles, uh, doamnă doctor, puteți vorbi și în uh, germană, nu ar fi nicio problemă. Vă mulțumesc, dar voi vorbi totuși în engleză. Am și eu o prezentare. Domnule președinte, stimați membri ai Comisiei ITRE, în calitate de director al uh, întreprinderii comune Excel, uh, sunt foarte încântată de faptul că avem posibilitatea de a di- discuta cu dumneavoastră în numele, până la urmă, a majorității uh, întreprinderilor comune. Noi uh, reprezentăm o uh, o uh, întreprindere absolut esențială pentru, uh, într-un sector economic european. Am făcut 1,6 miliarde de euro investiții într-o nouă fabrică de chipuri din uh, Austria. Este cea mai mare investiție de genul acesta executată în Europa. Deci, iată, credem în Europa, investim în Europa și creăm locuri de muncă în Europa. Mi s-a cerut să mă refer la câteva întrebări și iată-le enumerate pe acest uh, slide. Încep cu imaginea de ansamblu. Ce este mediul nostru? Și în acest sens aș aș menționa trei aspecte. În primul și în primul rând, uh, mega tendințele la nivel global. Iată, aici uh, niște tendințe pe care le cunoașteți cu toții. Mulți dintre dumneavoastră ați, ați spune că e vorba despre pro, provocări, dar din punctul meu de vedere uh, e vorba despre oportunități. Gândiți-vă la energie, uh, Consiliul pentru Climă vine cu diferite praguri de creștere a temperaturii globale. Iată, pentru atingerea acelor praguri e nevoie de o nouă tehnologie, o mare oportunitate. După aceea, aș vrea să mă refer la ce anume se întâmplă în jurul nostru. Uh, Europa este și poate să fie un lider la nivel uh, mondial. Deci trebuie să fim conștienți de ce se întâmplă în jurul nostru. China a fost deja menționată. Trebuie să o fac și eu. Uh, n-aș intra în, detaliu, în detalii, dar aș putea să o fac în cazul în care există întrebări. Vă dau doar exemplul strategiei Made in China 2025. China pune uh, accent pe elementele esențiale. Sau ar mai exista un, uh, un lucru care se petrece în uh, zona la nivel uh, uh, global. China și uh, Statele Unite ale Americii, spre exemplu, luptă pentru inteligența artificială, investesc în inteligența artificială. Toată lumea face investiții în acest domeniu. Iată să, să vedem ce anume se face în Europa. Poten, potențialul care este Uh, este atribuit inteligenței artificiale se ridică la sume astronomice, trilioane de milioane de uh, dolari. Și încă un lucru absolut esențial uh, pentru noi este uh, tehnologia, dar tehnologia nu merge de una singură, nu funcționează de una singură. Până la urmă, uh, competiția aceasta în domeniul tehnologic este până la urmă o competiție a valorilor și această competiție este, uh, este, are la bază știința, tehnologia și inovarea. Vedeți aici platformele uh, platformele de date Uh, la nivel mondial. Europa are doar 4% cotă din aceste platforme de date. Uh, v-ați întâlnit cu Zuckerberg, ați discutat cu el, uh, ați înțeles că de fapt, el nu prea înțelege cum, de ce există temeri legate de protecția datelor cu caracter personal. Uh, Uh, același lucru se întâmplă și în, uh, în China. Valorile chinezilor și americanilor nu sunt cele pe care ni le dorim noi, Europa. Dar cei care domină tehnologia, va, uh, cei care vor domină tehnologia vor domina și valorile noastre, suveranitatea și toate principiile noastre și lucrurile acestea nu trebuie uitate, nu e vorba despre science fiction aici, este vorba despre mediul în care trăim. Și mă întorc acum la întrebările pe care trebuia să le explic. În ceea ce privește parteneriatele public-private, există o serie de tipuri de astfel de uh, parteneriate. Eu vreau doar să mă refer la cele public-private și la întreprinderile comune. Și trec direct la subiect. De fiecare dată este importantă valoarea adăugată și impactul acestor parteneriate public-private. Putem uh, uh, putem să le evaluăm uh, referindu-ne la masa critică semnificativă. Uh, până la urmă, orice fel de proiect are niște misiuni, niște misiuni care sunt uh, menite a întări mediul european și pentru întărirea mediului european, a ecosistemului european, este nevoie de o cooperare între diversi actori. Ori noi venim să ne aducem aportul la această Europa nouă. Europa. Mi s-a cerut să vorbesc și despre Excel. Important uh, este să, vă, să înțelegeți că noi uh, facem posibilă digitalizarea. Noi uh, permitem tranziția de la analog la digital și de asemenea potențăm digitalizarea, cum anume când alături de noi toți actorii implicați, Comisia Europeană, statele membre și autoritățile naționale și astfel putem obține această mare valoare adăugată pe care o dovedesc cifrele. Potențialul pentru Europa este absolut enorm. Pe baza componentelor electronice și uh, sistemelor se estimează că uh, 50% din PIB-ul uh, european în 2020 se va baza tocmai pe aceste sisteme și componente electronice. Deci, pe scurt, întreprinderile comune sunt deja orientate spre misiuni, au în minte misiuni sunt uh, orientate pe atingerea unui impact, de asemenea au uh, sunt eficiente din punct de vedere al costurilor și, de asemenea, generează efecte de pârghie din punct de vedere financiar. Uh, Excel, spre exemplu, se bazează pe mm, modelul acesta tripartit Uh, angajăm uh, uh, statele membre, autoritățile naționale, dar și autoritățile europene. Venim cu tehnologie nouă, tehnologie care este absolut esențială pentru ecosistemul european. De ce avem nevoie uh, pe viitor întreprinderile comune? De ce avem noi nevoie? Noi dorim să, conștientiza, să conștientizați importanța strategică și politică a uh, întreprinderilor comune. Dacă va, veți conștientiza această, acest rol și această importanță, dacă uh, Uh, Comisia Europeană, legiuitorul european și uh, statele membre vor fi pe aceeași lungime de undă, atunci se va obține finanțarea necesară pentru activitățile între, uh, întreprinderilor comune și pe baza acestor uh, uh, finanțări vom putea să ne ridicăm la nivelul așteptărilor, așteptări globale. Vorbeam despre competiția la nivel uh, internațional. Ei bine, prin intermediul acestei finanțări sporite vom reuși să ne ridicăm la nivelul așteptărilor. Dar bineînțeles, finanțarea trebuie să fie transparentă, trebuie să fie uh, trebuie să existe uh, cadre cât se poate declare cu privire la la raportare, etc. În final, aș vrea să vă spun că noua monedă geopolitică este știința, cercetarea și tehnologia. Ele sunt absolut esențiale pentru modelul nostru social, pentru autonomia, suveranitatea și securitatea noastră. E nevoie de mai multă atenție la nivel european, e nevoie de măsuri ambițioase, atât din perspectiva strategiei, cât și din perspectiva investițiilor și vitezei. Și consider că întreprinderile comune s-au dovedit a fi instrumente eficiente, care aduc cu sine rezultate tangibile și valoare adăugată. Aș putea uh, pune lucrurile într-o altă lumină, pe baza celor pe care le-am uh, Uh, demonstrat deja în ceea ce privește contextul în care lucrăm, aș putea să vă spun că uh, lumea are nevoie de mai multă Europa, de mai multe dintre principiile noastre și tocmai de aceea, unindu-ne în contextul parteneriatelor public-private am putea obține rezultatele necesare, am putea avea mai multă greutate în competiția aceasta internațională, ne-am putea propovădui valorile, dar pentru asta e nevoie de angajamentul dumneavoastră. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Ați respectat întru totul timpul pe care vi l-am acordat. Vă mulțumim pentru asta. Iată, a venit acum uh, rândul să-i ascultăm pe cei doi uh, raportori ai noștri, care vor face o prezentare introductivă fiecare. Îi dau cuvântul mai întâi domnului Dan Nica. Aveți cuvântul pentru 3 minute. Și domnul Eller mai apoi va dispune de același timp. Uh, Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. O după amiază plăcută tuturor. Da, doar 3 minute zboară timpul repede. Am avut ocazia să mă întâlnesc cu câțiva dintre dumneavoastră și să avem un schimb de opinie extins și m-am bucurat de această ocazie. Aș vrea să menționez câteva aspecte. Avem impresia că știm ce trebuie să facem pentru uh, Horizon Europe politicienii știu, dumneavoastră știți și știți mai bine pentru că lucrați zilnic pe cercetare, însă ce ne facem cu cetățeanul european? Pentru că ei sunt cei care plătesc taxele. Și oarecum lipsește această verigă a cetățeanului european. El are așteptări. El spune, plătesc taxele. Care va fi care va fi rezultatul acestor bani, bani alocați pentru cercetare. Și aș vrea să revin la ideea aceea de gildă uh, evocată de domnul Palmoschi. Trebuie să fim curajoși și să dăm dovadă de onestitate. Nu avem așa de mulți bani încât să-i uh, folosim peste tot în lume trei din patru propuneri extraordinare nu beneficiază de finanțare suficientă și în același timp ambiția noastră este să fim în concurență cu SUA pentru cercetare, dezvoltare. Dar nu cred că suntem într-o situație în care ne putem permite acest lucru. Deci, prima implementare, sprijinul pentru întreprinderile comune, uh, Iată câteva măsuri care trebuie să fie foarte eficiente. În, a, în același timp, dumneavoastră ați spus că excelența nu trebuie să fie afectată de digitalizare. Aveți dreptate. Avem nevoie și de o evaluare. Domnul Vandenberg a discutat cu domnul comisar Moedas la ultimul uh, Consiliu, care ne-a povestit cum stau lucrurile cu evaluarea program, celui de-al șaptelea program cadru. S-a referit la un proiect, un proiect care nu a fost unul de succes. Și toată lumea a fost de acord. Și comisia a descoperit până la urmă că de fapt era vorba de proiectul celui care a câștigat premiul Nobel. Și toată lumea a fost surprinsă. Cum, cum, cum de s-a întâmplat așa ceva? Și până la urmă comisia a fost cea care a dat dovadă de cel mai mult curaj și a discutat cu domnul profesor și a cerut scuze. Uitați, ne cerem scuze, a fost o greșeală de evaluare. Și știți ce a răspuns domnul profesor? Vă mulțumesc foarte mult pentru că uh, a fost o idee proastă din partea asistentului meu să solicit fonduri și dacă uh, s-ar fi întâmplat lucrurile așa și fi avut numele pe un proiect care uh, uh, din start ar fi fost, uh, ar fi fost ales, ar fi fost finanțat. Eu mă gândesc că nu toată lumea are exact aceleași șanse bazându-ne pe naționalitate, gen și alte criterii. Așa că eu mi-aș dori în acest sens să asigurăm egalitatea și mai mult decât atât vreau să cheltuim banii în beneficiul cetățenilor europeni și a Uniunii Europene. Mulțumesc foarte mult! Uh, da, vedeți diferența, nu? Între politicieni și oameni de știință. Politicienii cer 33% timp suplimentar și oamenii de știință doar 10%. Domnul Eller, acum, vă rog, aveți cuvântul. Haideți să vedem cât de precis sunteți dumneavoastră, vă rog. So, <clears throat> Da, n-aș fi neapărat de acord. Pentru că e foarte interesant. Avem doi raportori și avem nevoie de o decizie a Parlamentului pe programe care depășesc uh, sume foarte, foarte mari. Și să ai la dispoziție doar 3 minute sau 3 minute și jumătate, nu mi se pare destul. În fine, ca să mă refer la cele spuse de comisie, în ceea ce privește planificarea strategică, ne aflăm într-o situație un pic ciudată, pentru că sunt mult prea multe îngrijorări. Eu cred că prerogativele Parlamentului sunt tocmai de a avea un proiect înainte de finalul mandatului, tocmai pentru a asigura uh, siguranță pentru factorii interesați. Și Evident că apare chestiunea amestecului între comitologie și apoi regulamentele aplicabile pentru planificarea strategică. Eu cred că Parlamentul a făcut niște propuneri care, prin care exprimăm încrederea noastră față de comisie. O precondiție, e clar. Însă lucrul cel mai important este ca în toată partea de implementare să se acționeze cât mai repede cu putință. În al doilea rând, păcat că nu avem ocazia să punem întrebări celor doi invitați, poate ulterior, însă Doamna Herlicca, aș avea o întrebare către dumneavoastră. E simplu să, să analizez, dar cred că pe anumite chestiuni legate de IT, legate de noi tehnologii, s-ar putea să avem totuși un avantaj competitiv față de restul lumii, cel puțin pe anumite sectoare. Poate un avantaj așa de un an, un an jumate. E greu de evaluat acest lucru pentru că lumea evoluează foarte rapid. Și în ce măsură credeți dumneavoastră că ar fi plauzibil, dacă e să negociem pentru următorii doi ani un program, să construim această nouă cultură transnațională ambițioasă, un consorțium, la timp, în așa fel încât să fim o măsură să fim cât mai concurențiali. Mă gândesc că e nevoie, da, de viteză, de buget și ce anume altceva. Pentru că trebuie să gândim în termen de competiție globală și să vedem în ce măsură vom fi uh, gata la timp. Al doilea aspect, am ascultat cu atenție ce spunea domnul Palmovski. Da, foarte bine, dar nu vorbiți prea mult despre asta în Parlament, pentru că Parlamentul se confruntă și el cu anumite uh, uh, provocări, suntem destul de frustrați. Dacă e să începem o concurență între proiectele dumneavoastră și alte proiecte, nu. Ideea este că e nevoie de bani și ar fi bine dacă universitățile ar fi în măsură să aibă o voce cât mai clară și răspicată în acest proces de internaționalizare. Nu cred că Vo, veți avea succes dacă începem să implicăm misiunea societală și alte dimensiuni atunci când vorbim despre program. Eu cred că natura aceasta transformativă a provocărilor societale sunt un lucru, însă întrebarea principală este avem bani destui? și am putea să ne lansăm mai simplu într-o astfel de luptă decât să avem un fel de mini-luptă internă între diferite proiecte. Da, toată lumea s-a referit la la, la, la buget, fiecare a vorbit pe acest lucru, deși se spune că n-ar fi o problemă. Atunci eu vă rog să vă întoarceți înapoi în statele dumneavoastră membre și să le spuneți, uitați, oare nu cumva bugetele oglindesc uh, o analiză uh, nu neapărat foarte aprofundat, a felului în care prețuim aceste, uh, aceste programe. Uh, s-au redus bugetele la nivel național și, după cum spuneam, e un neajuns care poate fi imputat statelor membre. Ideea este că trebuie să alocăm bani suficienți pentru acele științe sociale și uh, umaniste pe care le apreciem atât de mult aici, în Parlamentul European. Uh, uh, Mulțumim. Uh, nu v-ați epuizat cele două plus trei minute pe care le aveați la dispoziție. Shadow reporters. Trecem acum la raportorii din umbră. Primul fusese domnul Eller în numele PPE și urmează doamna Capezon Ruiz în numele socialiștilor și democraților. Madame, the floor is yours. Vă rog, aveți cuvântul. Da, mulțumesc, domnule președinte. Credeam că o să fiu a doua. Vreau să mulțumesc tuturor celor care au intervenit și aș vrea să subliniez un lucru și să analizez o, o, o idee. Mi s-a părut foarte interesant să se spună că nu totul este doar tehnologic și adevărat că viitorul este unul digital, este unul uh, tehnologic, dar nu putem uita nici științele sociale și nu putem uita valorile Uniunii Europene. Trebuie să facem acea punte de legătură între acele valori și știință. Și o idee, știința este un instrument, un instrument pentru a schimba, pentru a transforma, îmbunătăți societatea. Nu poate fi un motiv de inegalitate, nu poate genera noi dificultăți. De aceea cred eu că este foarte important ca acest grup de valori al Uniunii Europene, e bine, întotdeauna să analizăm și impactul social când facem investiții, când organizăm uh, parteneriate publice, private. Eu cred că este foarte interesant să vedem și care este impactul Uh, care se va transpune în, în societate. Așa cum a spus și domnul Nica, avem nevoie de mai multă excelență. Dacă vrem să fim concurențial, competitivi în Uniunea Europeană, atunci trebuie să sporim capacitățile noastre, pentru că, evident, excelența există în Uniunea Europeană, dar trebuie să o dezvoltăm. Și de aceea cred eu că instrumente precum acestea ar trebui să oglindească mai bine aș spune eu, regiunile, nu neapărat uh, uh, statele membre. Sunt anumite regiuni care au nevoie de un sprijin suplimentar și e foarte important acest lucru. Să putem să mizăm pe aceste regiuni, să mizăm pe tineri. Tinerii trebuie să fie cooptați, trebuie să mizăm pe zonele din sud, din est, acolo unde talentul a părăsit teritoriul, situația economică a avut de suferit și astfel de proiecte vor permite reîntoarcerea uh, creierelor cenușii în acele regiuni. Mi se pare de asemenea foarte important, important uh, să nu uităm nici de IMM-uri. Se vorbește de parteneriat public-privat, de tehnologii, dar se vorbește de fapt de mari proiecte, de proiecte mari de infrastructură. Nu trebuie să uităm IMM-urile, care sunt coloana vertebrală a Uniunii Europene și reprezintă 90 și ceva la sută din sectorul antreprenorial, care nu este neapărat de natură financiară și generează 93 de milioane de locuri de muncă pentru oameni din Uniunea Europeană. Deci asta înseamnă 17% din total. Și mare parte din aceste IMM-uri sunt uh, uh structuri care au sub 10 persoane europene. Deci nu le putem uita și trebuie să le includem în următorul program. Sectorul acesta investește, acționează, asigură tranziția. Tocmai de aceea este foarte important să recuperăm acest instrument și să-l consolidăm. Pentru fiecare euro care îl investim într-o IMM avem uh, Uh, rezultate uh, extrem de interesante și de aceea mă gândesc că este foarte important să uh, mizăm pe inovație, dar și pe inovația realizată de IMM-uri. Și un, încă un aspect, mai degrabă o întrebare mai concretă. Când discutăm despre instrumentul pe care îl vom uh, utiliza pentru a mobiliza bani publici, așa aș spune că în principiu sunt împotrivă, însă trebuie să vedem uh, cum se va re realiza acest lucru? Pentru că banii publici nu sunt gestionați în același fel uh, cum uh, sunt uh, gestionate fondurile pe care le gestionează o agenție clasică europeană. Și atât, nimic mai mult. Mulțumesc, foarte bine că ați reușit să vă limitați. Și acum Vă rog să vă uitați și la ceas, două minute pentru fiecare raportor din umbră. Uh, <clears throat> Domnul Henkel. Da, eu vorbesc în numele domnului Tușenovski. Am uh, câteva aspecte specifice pe care vreau să le evoc. Primul, E foarte important să spărim bugetul total pentru uh, Orizont Europa. În al doilea rând, în ceea ce privește cercetarea spațială, aceasta trebuie să fie susținută în cadrul pilonului 2. Și al treilea aspect, trebuie să ne asigurăm că Regatul Unit va continua să participe dacă poate Elveția că nici măcar nu este partea Uniunii Europene, de ce să nu poată Regatul Unit? Și încă un aspect. Uniunea Europeană finanțează doar o parte mică de proiecte de cercetare și inovație și trebuie să facem în continuare uh, presiune asupra acelor state care nu finanțează suficient această cercetare și inovare. De multe ori, de fapt, banii nici măcar nu sunt din partea statului, sunt din partea întreprinderilor private. Trebuie să vedem cum sunt cheltuiți acești bani. Și în al treilea rând, trebuie să luptăm împotriva ideologie comparativ cu dovezi științifice. Uitați-vă la situația uh, președintelui Trump Există foarte multe încălcări ale, și nerespectări ale dovezilor științifice în numele unei agende politice. Și, așa cum au spus și colegii mei înaintea mea, nu trebuie să reducem investițiile pentru științe sociale. E o declarație care a fost deja repetată de mai multe ori, s-a mai vorbit și despre tehnologii și pe bună dreptate și evident, nu uitați că vorbim despre uh, uh, cercetare și dezvoltare, așa că trebuie să punem accentul pe cercetare. Pentru că un sistem uh, bazat pe libera inițiativă presupune investiții din partea mediului de afaceri. Acesta este scopul lor inițial, deci noi trebuie să concentrăm resursele noastre pe cercetare, cercetare de bază Uh, în așa fel încât să avem și un cadru pentru dezvoltare. Mulțumesc. Urmează doamna Gering. Dank u, voorzitter. Ik heb enkele opmerkingen. Mulțumesc, domnule președinte. Aș avea câteva observații de formulat. Grupul nostru, al ALDE, consideră că excelența este un element absolut esențial Excelența trebuie să ne asigure că știința noastră este una concurențială la nivel mondial. Și așa cum au spus și colegii mei, statele membre trebuie să respecte acordurile internaționale și condițiile definite. 3% din PIB trebuie să fie investit în cercetare și dezvoltare și trebuie să respectăm acest lucru, pentru că deocamdată încă nu e cazul. De aceea, Consiliul trebuie să uh, amintească în mod ferm acest lucru. Apoi, în ceea ce privește fondurile structurale, acestea trebuie să fie folosite în cadrul Orizont Europa, dar uh, avem nevoie de condiții. Iar aceste condiții trebuie să ne permită să avem proiecte care îndeplinesc criteriile de excelență. Deci dacă statul acordă un anumit sprijin, dacă fondurile publice sunt folosite, uh, și nu uitați că e vorba de 120 de miliarde care trebuie să fie investite, sunt sume mari, dar toți cei care sunt implicați în întregul lanț decizional trebuie să se gândească bine și să analizeze nevoile. Apoi, cercetarea fundamentală. Aș dori să mă refer la cercetarea fundamentală care este deosebit de importantă și evident că avem posibilități mari, dar și riscuri mari în cercetare fundamentală. Însă aceasta este o cercetare de viitor și trebuie să continuăm să investim în cercetarea fundamentală. Iar în ceea ce privește cooperarea cu industria, iată încă un aspect extrem de important, pentru că nu doar cooperarea este importantă, ci și fondurile utilizate per total pentru cercetare și dezvoltare. De aceea, cooperarea cu industria ne va permite Uniunii Europene să fie cât mai competitivă cu putință. Mulțumesc foarte mult! Din partea verzilor, domnul Delinde. Mulțumesc, domnule președinte. Chiar astăzi IPCC a uh, emis un raport în ceea ce privește starea de urgență a schimbărilor climatice și din partea BBC s-a făcut un rezumat al uh, acestui raport cu trei cuvinte din, că, de la uh, oameni de știință către politicieni, titlul fiind Acționați acum, proștilor. Și eu cred că asta trebuie să facem în Europa. Trebuie să facem și mai multe pentru a profita din plin de potențialul pe care îl oferă cercetarea și dezvoltarea, să facem față schimbărilor climatice și să ne adaptăm acestor schimbări care sunt inevitabile. În uh, precedentul Orizont uh, Europa au avut fonduri prevăzute special pentru schimbări climatice, dar raportul uh, Curții de Conturi observăm că acea țintă fixată nu a fost respectată și raportul pune sub semnul întrebării dacă toate proiectele care au fost de fapt contabilizate în acea categorie au și contribuit într-adevăr la adaptare față de schimbări climatice. După părerea mea ar trebui să facem trei lucruri. Mai întâi, să sporim uh, alocarea specifică pentru schimbări climatice și să ne asigurăm că reușim să îndeplinim acele ținte și avem nevoie și de regulamente mai clare și ferme pentru a um, ne asigura că într-adevăr vom fi în măsură să ne adaptăm. Întrebarea mea către invitații noștri este următoarea. Care sunt concluziile dumneavoastră plecând de la raportul IPCC de astăzi? Ce ar trebui să facem pentru a ne asigura că Orizont Europa uh, ne va permite să ne ținem promisiunile pe care le-am făcut în cadrul acordului de la Paris? Now it's floor of GUE. Mulțumesc. Acum din partea GUE, nu văd niciunul din colegii mei care să fie ajuns la această ședință, atunci am să fac eu câteva observații. Pe viitor, Orizont Europa va trebui să țină seama de faptul că cel mai mare progres ar putea fi utilizat pentru acest domeniu al transporturilor. Gândiți-vă la uh, hidrogen și așa mai departe. Sunt foarte multe uh, posibilități. Apoi, microparticulele pe viitor, acestea vor fi extrem de importante în toate sectoarele, nu doar în industrie, dar ci și în, și în domeniul sănătății. Apoi, biologie. Eu cred că nu mai e nevoie și de alte evaluări. Și numărul 4. Chestiuni sociale și umane. Ne confruntăm cu noi provocări de civilizație și de aceea trebuie să fim la înălțime. Este important ca parte din eforturile noastre să fie concentrate pe acest segment de cercetare, cercetare de bază. Și evident, să asigurăm un echilibru între cercetarea de bază și cea Uh, fundamentală și sporirea fondurilor până la 120 de uh, miliarde. Mă întreb dacă e suma uh, potrivită pentru a fi utilizată pentru cercetare. Cu toate acestea, așa cum a spus și doamna Geringa din și pe bună dreptate, este foarte important să combinăm nu doar cercetarea de bază, cea fundamentală, dar în același timp să obținem o cooperare sporită cu industria. Pentru că finanțarea cercetării pe viitor se va face în cooperare cu industria. Iată, acestea erau observațiile mele și n-am epuizat cele două minute. Și acum, alți raportori din umbră, în continuare, domnul D'Amato. So I've seen our esteemed Madame Kappel. Doamna Kappel de la ENL e prezentă? A plecat, se pare, între timp. Are cuvântul doamna Cataine. Mulțumesc. Cred că am trei minute pentru că sunt raportor. Mulțumesc. ce raportori, dragi colegi, E nevoie de un program cadru foarte bun pentru a sprijini excelența și inovarea. Bugetul sporit este, bineînțeles, binevenit pentru că Um, îmbunătățește pentru viitor uh, perspectivele față de orizont 2020. Aș dori să vorbesc despre clusterul natură și resurse naturale. Um, s-au alocat 10 miliarde în programul Horizon Europe um, securitatea alimentară nu este un lucru evident, pentru că schimbările climatice aduc provocări din acest punct de vedere și investițiile în valoare de 10 miliarde nu sunt prea mult acum când peste 800 de milioane de oameni în lume suferă de malnutriție, trei pătrimi din alimente sunt produse în mod nesustenabil. Cele 10 miliarde de euro sunt o bază bună pentru a găsi modalități durabile de a exploata natura și agricultura, trebuie să, să pariem pe agricultură și pe științele aplicate. sunt de acord cu ceea ce a spus domnul Nica și anume că e nevoie de cercetare și la aplicare. Deci antreprenorii și fermierii trebuie să se implice. Avem nevoie de cercetare la firul ierbii. Trebuie să schimbăm și modul în care abordăm aceste lucruri. Trebuie să promovăm economia circulară și să ținem cont um, de aspectele din agricultură sau silvicultură, de exemplu, de oportunități oferite de acestea pentru a înlocui plasticul. Atunci când e vorba de oceane, um, uh, când uh, discutăm despre, despre oceane, nu trebuie să uităm apele navigabile interne și lacurile. Este important să există sinergii, deci, între programe așa cum au spus și colegii. Clusterul 5 trebuie făcut în așa fel încât să nu uităm obiectivele um, COP21. Cred că avizul uh, Comisiei Agri trebuie să fie luat în considerare cu multă atenție, mai ales pentru acest cluster. Parlamentul va sprijini uh, um, alocarea de 10 miliarde pentru acest cluster. Mulțumesc! So, thank you, madam, that you... Vă mulțumesc! Ați depășit cu mai puțin de 10% timpul dumneavoastră, chiar dacă sunteți raportoare. Următorul raportor de la Regii este domnul Van Nistelrooy, vă rog. Mulțumesc mă bucur să fiu aici nu pentru a canibaliza discuția, ci pentru a contribui la obiectivul nostru comun. Colaborăm deja de mult. În politica regională, politica regională s-a schimbat pentru a avea condiționalități ex ante. Statele membre semnează aceste uh, condiționalități și Cea mai mare parte din cele 48 de miliarde erau pentru cercetare și inovare. Este o revoluție tăcută care are loc în acest sector. E ca și cum ai fi într-un uh, avion sau hai să folosim uh, imaginea uh, unei piste de aterizare ca să facem acest program să funcționeze mai bine. Pentru că până la urmă depinde uh, de responsabilitate. Uneori există o dimensiune teri dim teritorială când e vorba de ecosistem pentru implicarea tinerilor uh, ingineri în științele aplicate și așa mai departe. E vorba de ceea ce numim noi specializarea inteligentă. Nu poți să fii bun la toate, uh, în toate, toate domeniile. Este important ca statele membre, împreună cu partenerii lor, să facă anumite alegeri, să aleagă dintre posibilitățile oferite de știință și aici intervenim noi. Eu, noi spunem, propuneri, spunem da propunerii Comisiei Europene să folosim acel 5% pentru a obține rezultate mai bune ale cercetării științifice în orașe, în regiuni, deci la nivel teritorial. Da, nu aducând bani întâi la Bruxelles, ci tran realizând transferuri directe în activitățile regionale. Și a treia parte a programului dumneavoastră se referă la inovare, Consiliul pentru Inovare, care, pentru care ideea este să facă lucrurile altfel. Nu sunt de acord cu domnul Henkel care spune că doar cercetarea fundamentală e importantă și nu și uh, dezvoltarea. Nu. O altă observație rapid, domnule președinte, se referă la faptul că tinerii părăsesc o mare parte din uh, anumite, anumite regiuni europene. În Polonia, de exemplu, uh, în anumite zone, aproape 50% din populație a dezertat zonele. Avem acum fonduri importante în mână și dorim să continuăm să dedicăm o cincime din bugetul nostru excelenței. Noi dorim ca acest lucru se facă prin gestionare comună cu statele membre. Deci e important să se creeze sinergii. Raportul meu va fi gata la timp. Sper că veți ține cont de acesta. Sprijinim um, propunerile dumneavoastră privind excelența și sperăm că toate acestea vor fi vești bune pentru creștere și crearea de locuri de muncă. Mulțumesc. Coraportorii din celelalte, celelalte comisii sunt pe picior de egalitate. Fiecare depășește timpul cu 10%. Acum dau cuvântul altor colegi prezenți la, dez, la dezbatere. Doamna Cumpula Natri, vă rog, două minute. Am ascultat cu atenție Cred că excelența este esențială. Trebuie să rezolvăm problemele globale și cele mai dificile nu le putem rezolva dacă nu ne aflăm la vârf. Altfel și la nivel politic va fi foarte greu să convingem oamenii că avem nevoie de cercetare de top în Europa important și de, sunt importante și instrumentele de solidaritate, dar dacă dorim să fim în linia întâi, tre- pentru abordările globale e nevoie de sprijinirea ă, cercetării de la vârf. Trebuie să repetăm din nou și din nou mi-aduc aminte acum 10 ani și în Parlamentul Finlandei spuneam că țările nu pot să-și reducă bugetele naționale și apoi să financeze aceleași lucruri de la nivel european. Dar, din păcate, guvernul meu a făcut același lucru în ultimii ani. Este clar că uh, finanțarea acum se caută și la nivel local și la nivel european. Sunt de acord cu domnul Nica că trebuie să discutăm cu oamenii Universitatea din Helsinki a încercat deja de mai multe ori să promoveze acest concept. Ideea a fost să se creeze grupuri transversale care discută cu cei care strâng fondurile, cu politicienii și așa mai departe. A fost foarte interesant să discutăm cu oameni de rând și cu modul în care le văd ei în uh, uh, câteva minute. Uh, uneori ne lipsește competența de a aborda un subiect în puține minute uh, Um, deci nu doar trebuie să facem uh, cercetare, dar și să fim capabili să vorbim despre ea. Cred că am dat cuvântul tuturor participanților care au dorit să vorbească. Trecem la a doua parte a audierii noastre. După a doua parte vom se va putea răspunde la Um, uh, invitații vor putea răspunde la toate întrebările. Acum va avea cuvântul Dominic Ghelec. Aveți 10 minute, vă rog, domnule. Mulțumesc, domnule președinte, voi vorbi engleză. În prezentarea mea voi aboca, aborda aspecte care au fost deja abordate de antevorbitorii mei sau în dezbatere. Deci sper că veți auzi o nouă perspectivă în legătură cu acestea. Nu voi aborda în mod specific Horizon Europe pentru că nu sunt expert. Știți că din OECD fac parte multe alte țări, uh, Uh, Statele Unite, Japonia, Corea și așa mai departe, dar putem trage anumite învățăminte din uh, experiența noastră pe care aș dori să vă prezent. E vorba de context. Mai întâi aș dori să vorbim despre capacitatea autorităților publice de a influența inovarea pentru că despre asta e vorba în Orizont Europa, dacă bine am înțeles, apoi în al doilea rând greutatea Europei în lume și în al treilea rând guvernanța și anumite orientări ale Horizon Europe. Um, iată, pe acest grafic avem cât cheltuiesc guvernele și mediul de afaceri în cercetare și dezvoltare în uh, OCDE. Um, autoritățile publice sunt cu verde uh, și uh, firmele private cu portocaliu. Observați că în ultimii ani um, investițiile publice au stagnat, chiar au scăzut puțin. În schimb, întreprinderile, firmele au investit în continuare din ce în ce mai mult. Și acum, în mod specific, în Uniunea Europeană, vedem că uh, tendința este aceeași. Investițiile publice au stagnat, iar cele private au crescut. Iată investițiile pe țări în UE. Aici aveți numai țările care cheltuiesc cel mai mult pe cercetare și dezvoltare. Toate țările de pe grafic, cu excepția Suediei, au uh, stagnat sau au scăzut cheltuielile lor în cercetare și dezvoltare. Deci, în total, scăderea este cu 3 până la 4% când vine vorba de partea din, din cercetare care este finanțată din surse publice. Banii nu sunt totul. Dar totuși finanțarea are un impact și dacă scade finanțarea, scade și influența celor care oferă finanțarea. Apoi, dacă ne uităm la tehnologiile de vârf, de exemplu, uh, inteligența artificială, aici uh, autoritățile publice sunt aproape absente autoritățile publice au creat inteligența artificială. În 40-50 de ani aceasta s-a făcut doar în universități, dar în ultimii ani a ajuns în mâinile mediului de afaceri și acum între 30-40 de miliarde de dolari sunt cercetare în domeniul inteligenței artificiale la nivel global și um, finanțarea publică e aproape zero. Direcția este clar influențată de mediul de afaceri și uh, puține întreprinderi uh, care finanțează această cercetare sunt europene. Întrebarea este, care este capacitatea autorităților publice um, să, să orienteze inovarea? Scutirea de Um, taxe ale celor care fac cercetare este la fel de importantă astăzi ca și um, finanțarea directă de autoritățile publice. Da, dar scutirea de taxe nu influențează conținutul cercetării. Deci, practic, alegerile sunt uh, decise de, în funcție de piață. Indiferent ce spunem despre obiectivele de dezvoltare durabilă și așa mai departe, nu trebuie să uităm că influența autorităților publice este în scădere. Um, partea Europei în cercetare și dezvoltare la nivel global scade de asemenea. În schimb, ponderea Chinei uh, a crescut enorm de mult uh, și ponderea Statelor Unite scade. Dar dacă comparăm în termeni financiari Eh, ponderea Uniunii Europene la nivel global. Dacă comparăm programul nostru cadru cu alte programe mari, de exemplu, în Statele Unite, NIH este finanțată cu 32 de miliarde pe an. Eh, doar pentru sănătate, deci, în 2-3 ani, Statele Unite vor fi cheltuit la fel de mult ca și Orizont Europa în toate domeniile. NSF face doar cercetare fundamentală în Statele Unite și e finanțat cu 6 miliarde. Deci, da, Orizont Europa e un program important, nu sunt uh, bani de buzunar, dar nu e extraordinar, nu trebuie să supraestimăm ce se face cu acești bani pentru uh, a influența inovarea cercetarea la nivel global. Apoi, iată alte condiții pentru ca Orizont Europa să influențeze mai mult decât îi permite greutatea sa financiară. Întâi, nu trebuie să uităm condițiile complementare pentru ca investițiile în cercetare să fie eficiente. În Europa avem programul cadru și în rest avem 28 de țări, de piețe naționale pentru produse. Deci costul este enorm de mare pentru firmele noi. Firmele mari se descurcă, dar cele noi ajung pe, sunt, apar pe piața națională. Este foarte greu să depășește cadrul național. Apoi, nu există un, uh, o piață a capitalului la nivel european, mai ales pentru capitalul risc și odată cu Brexitul, pe, având în vedere că Londra este un centru important pentru capitalul risc în Europa, apare o problemă și mai mare. Apoi, datele Uh, datele sunt principalul combustibil pentru inteligența artificială. Nu există o piață europeană a datelor. Se fac eforturi și summitul de la Tallinn de anul trecut a fost uh, o încercare semnificativă în acest sens, dar ne rămâne încă enorm de multe de făcut. Deci, puteți să cheltuiți mult, dar dacă nu aveți condițiile potrivite pentru ca cercetarea să înflorească, nu veți merge prea departe. S-a spus de asemenea că o dificultate a programelor cadru este diversitatea lor, mulțimea de obiective, de exemplu, relevanța la nivel de misiuni, obiectivele de dezvoltare durabilă, competitivitate, excelență și așa mai departe. Acestea nu sunt, uh, deci, nu sunt neapărat compatibile. Sau există abordarea de tip winner takes it all și nu se favorizează diversitatea. Deci, trebuie să există mulți actori interesați, mai multe obiective. Acesta poate fi o oportunitate pentru ca programele uh, să poată să atingă domenii cât mai diversificate, trebuie să se țină cont um, de investițiile de la nivel național, deci programul cadru reprezintă 10% din investițiile publice în cercetare în Europa, deci 90% din, cheltu- 90% din cheltuieli sunt făcute de guvernele statelor membre. Cu 10% din program nu mergi foarte departe, deci. Apoi, continuă discuția între dezbaterea între, între cercetarea uh, fundamentală și cea aplicată. Așa numitul tabel al lui, al lui Pascal într-o carte spune că nu există neapărat o contradicție între cercetarea fundamentală și cea aplicată. Există cercetarea Uh, condusă de cercetări pe termen scurt, lung și așa mai departe, dar excelența este principiul său călăuzitor. Dar se poate introduce cercetare fundamentală și în misiuni. Dacă dorim ca misiunile să aibă impact pe termen lung, nu trebuie să aibă doar obiective pe termen scurt. Deci, e, e important să introducem cercetare fundamentală în aceste programe. Acum, concluziile pentru ca un program să aibă potențial mai mare, e nevoie de măsuri complementare pentru structura pieței și așa mai departe. E nevoie de coerență și parteneriate cu programele naționale și cu mediul de afaceri și trebuie să se introducă cercetarea fundamentală în, ă, la baza programului. Mulțumesc foarte mult! Mersi bien! Vă mulțumesc și eu, spune președintele. Și acum, ultimul invitat este Janusz Bunitski. Vă rog, aveți cuvântul. Mr. Chair, uh... Vă mulțumesc, domnule președinte, stimați membri ai Comisiei uh, ITRE. Dați-mi uh, mai întâi de toate voie să răspund la întrebarea legată de cetățeanul european. Unde e Uh, cetățeanul european în tot acest ciclu de inovare, știință și uh, afaceri. Există o serie de rapoarte științifice, uh, o serie de date științifice. Rapoartele acestea, datele colectate, dovedesc faptul că uh, oamenii de afaceri și-au făcut treaba, acum poate că a venit vremea ca și uh, politicienii să-și facă uh, treaba. Uh, se pune întrebarea cum anume respectă datele științifică, științifice oamenii uh, politici sau politicienii. Eu sunt uh, om de știință, am ceva experiență în uh, domeniul acesta al politicilor și pe baza acestor uh, uh, experiențe aș spune că mai întâi de toate trebuie să fie definite misiunile și parteneriatele și în uh, definirea acestor misiuni și parteneriate trebuie să fie Uh, incluși, implicați toți actorii necesari, și anume uh, comunitatea uh, științifică, societatea civilă, statele membre, fiecare trebuie să-și spună părerea și de asemenea trebuie să stabilească clar cum anume poate a, a contribui la atingerea misiunilor stabilite. Misiunile trebuie să se bazeze pe proiecte colaborative și în aceste proiecte Bineînțeles, uh, caracterul inclusiv este absolut esențial pentru a face față provocărilor uh, imense cu care ne confruntăm. Uh, bineînțeles că proiectele trebuie să aibă la bază știința de bază și cercetarea de bază. În același timp, parteneriatele și în special parteneriatele instituționale, uh, instituționalizate ar trebui să fie adăugate, să fie luate în considerate doar dacă au o valoare adăugată europeană clară. Deci, ideea este aceea de a implica în discuții uh, pe tema problemei uh, toți actorii și pe baza acestor discuții ar trebui să se ia o decizie finală. În ceea ce privește finanțarea, granturile considerăm că trebuie să fie uh, instrumentul esențial pentru finanțarea cercetării și inovării și aceste granturi trebuie să fie uh, să se aplice tuturor celor trei piloni. De asemenea, cercetarea de bază trebuie să fie susținută prin toți cei Uh, trei piloni, uh, nu doar prin intermediul ERC, uh, Consiliul European pentru Cercetare, și de asemenea, în pilonul al doilea, proiectele ar trebui să fie puse în aplicare în urma unor apeluri deschise la astfel de proiecte de colaborare și în cazul uh, pilonului 2, uh, uh, stadiul de dezvoltare a tehnologiei luat în considerare ar trebui să meargă de la 1 la 8 și de asemenea esențială este simplificarea procedurilor de acordare a grant, granturilor și granturile de la Orizont Europa ar trebui să devină un fel de model de simplificare. Simplificarea aceasta este absolut esențială, cât mai curând cu putință. Trebuie trebuie să țină cont de nevoile societății oamenilor de știință. M-aș concentra în prezentarea mea pe următorul punct. Uh, partajarea excelenței. Eu aș merge dincolo de excelența aceasta partajată și m-aș referi mai degrabă la lărgirea participării. Acesta este mesajul esențial pe care vreau să vi-l transmit. Uh, excelența deja există în uh, vechile state membre dar rețelele acestea de excelență par să fie închise, nu, nu doresc să coopteze noi centre de excelență. Da, pentru ca sistemul să funcționeze, aceste rețele de excelență trebuie să se deschidă. Deci, uh, in, caracterul inclusiv este absolut esențial pentru promovarea excelenței. Deci, actualele uh, măsuri de extinere uh, sunt uh, potrivite în contextul Orizont 2020. Bugetul uh, este de asemenea relativ bun, dar importantă este extinderea participării și aceasta ar trebui să fie un aspect orizontal în cadrul programului și n-ar trebui să fie considerat sau programul n-ar trebui să să fie uh, folosit pentru a segrega până la urmă excelența la nivel european. Nu trebuie să creem ghetouri de știință. Și bineînțeles, principiul excelenței trebuie să fie respectat și asta întotdeauna. Tocmai de aceea trebuie să fie create niște mecanisme foarte precise, foarte clare, uh, Spre, ă, ă, spre exemplu, s-ar putea crea obiective concrete bazate pe acordul politic ă, pentru, spre exemplu, atingerea unor obiective. Un obiectiv ar fi creșterea participării de la actualul 4% la 10%. Pe baza acestor obiective cât se poate declara, se poate face o evaluare cât se poate declara a măsurilor întreprinse. Sunt uh, de acord cu faptul că trebuie să se ofere stimulente consorțiilor pentru deschiderea ușilor lor. Sunt de acord cu criteriile de evaluare care uh, ar trebui să fie bazate pe excelență, dar în același timp consider că criteriile de, scele- de selecție ar putea să fie modificate, punându-se accent în special pe caracterul inclusiv, pe pe extindere. Consider că bugetul ar putea fi prioritizat uh, sau alocat în esență genului acestuia de, de proiecte inclusive. Uh, trebuie să ne bazăm de asemenea pe mecanismele care au funcționat până în momentul de față și ar trebui să le uh, întărim. De asemenea, în ceea ce privește participarea sporită, consider că sinergiile ar trebui să fie create și exploatate, sinergiile cu alte fonduri precum fondul structural, dar există pericole, pericolul în special al creierii unui uh, unei surse paralele de finanțare sau uh, pericolul transformării fondurilor structurale într-o sursă paralelă de uh, finanțare pentru cercetare și dezvoltare. Nu ne dorim ca fondul structural să devină un fel de orizont uh, Europa bis. Uh, Uh, nu, nu e, n-ar fi bine ca fondurile de la uh, uh FSE să fie canibalizate. Uh, Orizont uh, Europa se adresează țărilor, uh, FSE se, uh, îmi cer scuze, fondurile structurale se adresează uh, regiunilor. Nu trebuie să eliminăm granițele acestea pentru că ar fi în uh, detrimentul nostru al tuturor. Deci nu ar trebui să existe o suprapunere între mecanisme, ar trebui să se bazeze, uh, uh, extinderea ar trebui să se bazeze pe indicatorii folosiți în orizont 2020. De asemenea, acel sigiliu al excelenței ar trebui să Uh, fie păstrat și pe viitor. Fondurile care dețin astfel de sigiliu ar trebui să, finanța, să fie finanțate, bineînțeles, pornindu-se de la regulile stabilite în contextul Orizont uh, Europa. Și, după cum vă, vă spuneam, trebuie să facem mare, mare, să, să fim foarte, foarte atenți la transferul de fonduri din fondurile structurale spre obiectivele Orizont Europa. Uh, s-a vorbit de asemenea despre finanțarea cercetătorilor. E important să creăm noi mecanisme care uh, să le uh, permită statelor uh, noi, cele care beneficiază de pe urma extinderii, să atragă finanțarea necesară pentru extinderea programelor lor, uh, programelor lor de cercetare. Deci, Orizont uh, Europa ar trebui să se adreseze nu doar rețelelor deja reputate de excelență, ci ar trebui să atragă sau să, să încurajeze crearea de noi astfel de rețele. Mulțumim foarte mult. Acum dăm din nou cuvântul raportorilor. Domnul Nica ne va prezenta remarcele sale cu privire la această a doua parte a prezentărilor. Mulțumesc. Mulțumesc din nou în numele raportorilor. Deocamdată îmi iau notițe Ați subliniat uh, criteriile de excelență, dar haideți să, să, să spunem lucrurilor pe nume. Nu, nu ne axăm doar pe excelență, ci excelența merge mână în mână cu extindere. Acum, în ceea ce privește finanțarea, Dați-mi voie să vă spun cât se poate de clar că cooperarea internațională nu nu e pusă sub semnul întrebării. Deci cele pe care le-am spus uh, nu trebuie să fie interpretate în felul acesta. Uh, dacă ne uităm însă la finanțarea ERC, 80% din finanțarea aceasta este alocată uh, unor cercetători uh, chinezi care lucrează în spațiul uh, european al cercetării. Dar eu mă întrebam ce se va întâmpla după finanțarea aceasta, după alocarea acestor granturi. Deci dacă plec, uh, dacă oamenii de știință chinezi pleacă imediat după ce au terminat proiectele, se întorc în China, atunci Uniunea Europeană ar fi contribuit practic la dezvoltarea științei în China. Deci eu, eu Spun doar că trebuie să avem niște reguli cât se poate declare. Dacă sunt banii noștri, atunci trebuie să avem grijă cum anume îi alocăm și trebuie să-i alocăm pe baza unor criterii. Dacă acordăm un grant pentru un doctorant, atunci ar trebui să le obligăm pe respectivul doctorant să lucreze un număr de ani după finalizarea, după terminarea grantului în Uniunea Europeană. Pentru că dacă îi lăsăm să plece, atunci banii aceștia pe care îi investim nu ne vor asigura rolul de lider uh, pe care ni-l uh, dorim în contextul acesta al cercetării și dezvoltării. Și v-aș da un, un alt exemplu în ceea ce privește extinderea. Ar trebui să avem evaluatori din toate statele. Eu reprezint o țară care este contributor net pentru Orizont 2020 Au existat uh, voci care din statele membre contributoare nete care au spus că se poate declar că respectivele state trebuie să fie reprezentate în uh, diversele consilii. Uh, dacă tot plătesc, atunci trebuie să-și facă glasul auzit. Asta trebuie să facem și noi. Toate comitetele trebuie să cuprindă reprezentanți ai noștri, evaluatorii noștri trebuie să fie implicați în în uh, procesele de evaluare. Aceasta ar fi astfel două exemple, nu m-aș lungi cu altele. Eu vreau doar să spun că e nevoie de criterii cât se poate de clare, care să stea la baza uh, activității ERC și a altor uh, foruri. În ceea ce privește Consiliul acesta european al cercetării ERC mi-ar plăcea să avem uh, mai multă claritate uh, gradul de succes al ERC, teoretic, este de vreo 20% a proiectelor finanțate prin ERC. Este de vreo 20%. Dar să spunem cât se poate declar că da, acestea sunt regulile asta pentru ca Curtea de Conturi să nu vină să ne reproșeze faptul că n-am ajuns la o rată de succes de 100%. Acestea ar fi doar câteva întrebări de început. Vor mai avea loc și alte întâlniri, întâlniri între noi, uh, întâlniri cu raportorii din umbră. Noi încercăm uh, să găsim soluții care să-i uh, mulțumească pe oamenii de știință. Și încă ceva. Nu, haideți să nu comparăm Regatul Unit uh, cu statele asociate. În raportul acesta, Regatul Unit este stat membru al uh, Uniunii Europene. Deci când vorbim despre uh, UE28, uh, ne gândim și la Regatul Unit și ăstora li se adaugă uh, Israelul și Elveția. Mulțumim, ați spus uh, un lucru foarte important că nu doar oamenii de știință, ci și uh, cei care au uh, Uh, o diplomă de universitate uh, pleacă din uh, Uniunea Europeană. Noi îi formăm pe oamenii, pe, pe profesioniști, pe experți și majoritatea dintre ei, iată, părăsesc statele noastre. Asta se întâmplă în Cehia, dar nu doar în Cehia. Mulți pleacă din țările noastre. Domnul Eller va interveni puțin mai târziu I-aș da cuvântul acum doamnei Cabezon Ruiz, în calitate de raportor din umbră pentru socialiști și democrați. Aveți cuvântul. Bună, pues mi la... Mulțumesc, doamna președinte, domnule președinte, că am dat de nou cuvântul. Vreau să mă refer la un aspect deosebit de important, și anume dimensiunea de gen. E foarte important. S-a făcut un efort în orizont 2020 s-au introdus anumite recomandări pentru că nu erau obligatorii și a crescut în parte participarea femeilor, dar tot e insuficient mai ales la nivel de posturi importante de coordonator de proiect. De aceea e foarte important să avem o menționare specifică în cadrul programelor și nu doar la nivel de participare, ci și la nivel de studii. E foarte important să vorbim despre impactul social per total pentru toate proiectele ce vor fi finanțate de către Orizont Europa și în acest, uh, această analiză de impact trebuie să cuprindem și dimensiunea de gen. E ceva foarte important și asta se leagă și de prima intervenție a mea. Știința nu trebuie să genereze inegalități, ba din potrivă, trebuie să ne ajute să luptăm împotriva acestor inegalități și deci perspectiva de gen în acest sens este un element important. Să nu fie un, un element de inegalitate. Apoi, în ceea ce privește participarea statelor membre, da, au fost țări care, cum ar fi țara mea, în momentul de criză, au hotărât că investițiile în uh, aceste domenii uh, nu puteau fi realizate. A fost o greșeală, am înregistrat un deficit. Însă acum organizăm o analiză și trebuie să ne asigurăm pe viitor că statele membre vor completa fondurile care sunt alocate pentru Orizont 2020. Nu înlocuim fondurile pe care, în mod normal, statele membre ar trebui să le aloce. E nevoie de o astfel de dezbatere, în așa fel încât să nu există această suprapunere, ci această completare de fonduri. Apoi, trebuie să ne uităm și la felul în care sunt tratate aceste investiții. Trebuie considerate drept investiții productive. Și dacă îmi dați voie, domnule președinte, m-aș mai referi și la sinergii. Programul acesta nu trebuie să rateze ocazia nu putem să continuăm să considerăm acest proiect cu rezultate posibile, ci trebuie doar să găsim exemple concrete, să vedem cum anume acesta se transpune în fapt și să găsim inițiative concrete care să-l concretizeze. Și ă, astfel vom reuși să combinăm diferite sinergii și trebuie ca acest program să devină realitate și doar astfel sunt sigură că și în regiunile care acum beneficiază de fonduri structurale, dacă lansăm proiecte interesante, uh, cu siguranță aceste regiuni vor dori să participe. Mulțumesc! Mulțumesc și urmează pe lista doamna Gering, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Aș avea câteva observații de formulat. Încă nu a fost abordat acest subiect astăzi, dar este unul important. E vorba de factorul timp. Trebuie să ajungem la un acord între Parlament, Comisie și Consiliu, în așa fel încât să obținem o decizie finală. Și trebuie să evităm orice întârzieri care, de fapt, vor duce la lipsă de finanțare uh, pe o anumită perioadă. De aceea vă invit pe toți să fiți atenți și să fim în măsură să finalizăm dosarul cât mai repede cu putință, astfel încât oamenii de știință să poată continua să lucreze, să nu fie blocați din motive financiare, din motive de finanțare. Nu trebuie să permitem să se întâmple așa ceva, pentru că vom pierde uh, din importanța la nivel internațional. S-a spus că trebuie să implicăm mai bine pe cetățeni. E adevărat avem 750 de deputați, 751 care au fost aleși și noi reprezentăm tocmai cetățenii. Înainte am lucrat la Parlamentul Federal, acum lucrez aici, dar tot pe cetățenii reprezint. Apoi, Orizont 2020 a permis dezvoltarea cercetării, dezvoltarea științei, a creat locuri de muncă. Și aceste locuri de muncă sunt pentru cetățeni. Un euro investit în Orizont 2020 reprezintă un echivalent economic de valoare economică de 11 euro și cetățeanul simte acest lucru. Și au fost evocate foarte multe subiecte, cum ar fi, spre exemplu, sănătatea. Domeniul sănătății, de asemenea, este unul important pentru cetățeni. Dar, evident, putem să îmbunătățim comunicarea, în așa fel încât mesajul să ajungă până la uh, cetățean și trebuie ca omul de rând să înțeleagă ce facem noi, despre ce e vorba. Vrem să afișăm rezultatele obținute, să publicăm, dar ceea ce își dorește cel mai mult cetățeanul este să înțeleagă cum lucru, funcționează lucrurile. Așa că trebuie să explicăm la ce anume au servit banii aceia, la ce anume a fost utilizată finanțarea respectivă. Evident, de multe ori cetățenii se dirigează spre Parlament, spre Comisie, pun întrebări, dar trebuie ca să se poată adresa și oamenilor de știință și aceștia să fie în măsură să explice clar și pe înțelesul fiecăruia care sunt lucrările lor și cum anume au beneficiat de finanțare. Mulțumesc foarte mult pentru aceste observații și acum iau eu cuvântul. Și aș vrea să evoc o întrebare. Cum să menții deschiderea, pe de o parte, în domeniul cercetării și, pe de altă parte, cum să investești corect fondurile, banii noștri, în așa fel încât să obții plus valoarea europeană scontată pentru europeni, nu pentru alții. Doamna Katainen, vă rog. A doua rundă de intervenții. Mai dorește altcineva uh, să mai adreseze alte întrebări acum? Nu? Mulțumesc. Dacă nu e cazul, atunci aș propune să dăm cuvântul invitațiilor noștri. Vom începe în sens invers, de la ultimul vorbitor până la domnul Van der care va trage concluzii. Vă rog. Mulțumesc. Aș dori să răspund la întrebarea referitoare la sinergii și referitoare la fonduri structurale. Una din problemele mm, este că unele inițiative se concentrează pe excelență și incluziune în același timp. Programul AirChairs permitea oamenilor de știință de valoare să beneficieze de mobilitate, dar pentru o perioadă de 5 ani doar. Și nu a mai fost introdus niciun alt mecanism pentru a continua programul. Și îngrijorarea există în continuare din partea acestor oameni de știință de vârf care au aplicat pentru anumite instituții și care poate nu își vor mai, vor mai regăsi posturile. Apoi, unul din exemplele referitoare la sinergie ar fi să avem posibilitatea de a utiliza și alte fonduri, cum ar fi fondurile structurale, pentru a putea continua proiectele de succes care inițial erau uh, uh, finanțate cu granturi uh, în loc să le punem în concurență unele cu altele și vedem care e pericolul și anume că un proiect poate fi uh, abandonat pentru că știm că până la urmă va fi într-un fel sau altul finanțat din fonduri structurale. Mulțumesc foarte mult. Foarte pe scurt, pe noțiunea aceasta a excelenței și ideea de rețea Am vorbit despre excelență. Dorința noastră este să extindem un pic noțiunea de excelență. Conceptul de excelență de multe ori e înțeles înseamnă, bun, cele mai bune proiecte și doar acelea pot beneficia de fonduri. Dar excelența trebuie văzută și la nivel individual și la nivel de cercetători în mod individual. Trebuie să extindem noțiunea de excelență. Trebuie să ne gândim în termen de portfolio de excelență. Și asta nu înseamnă neapărat o punere la oaltă a unor proiecte individuale. Există uh, o tendință destul de bine documentată în momentul de față. Uh, mulți cercetători uh, se fac cercetare pe același subiect, o concentrație. Dar și asta indiferent, din diferite motive. Depinde probabil și de plată, depinde și de posibilitatea de a publica și așa mai departe. Dar se pare că multe aspecte importante sunt lăsate deoparte de către comunitatea științifică. Există o lipsă de diversitate a subiectelor cercetate, o lipsă de uh, răspundere, un oarecare conformism, pentru că ești evaluat de către uh, ceilalți oameni de știință și, de asemenea, există și dificultăți la nivel de diversitate geografică, de gen. De aceea trebuie să trecem de la un alt nivel de excelență, uh, un fel de portfoliu de uh, excelență care ne va permite să avem diferite alte instrumente asociate. Mulțumesc! Mulțumesc și acum aveți dumneavoastră cuvântul, vă rog. Mulțumesc foarte mult! Aș dori să mă refer la câteva aspecte care au fost evocate. Mai întâi, excelența. Excelența, evident, se află în miezul aproape a tot. Este necesară pentru cercetare, pentru demonstrații, e, ne- e necesară pentru cercetare de bază. E un principiu fondator care trebuie să se afle la baza tot ceea ce facem. Și în această discuție care revine periodic, cercetarea de bază, cercetarea aplicată, demonstrațiile practice. Eu cred că e foarte important să înțelegem că toate aceste lucruri fac parte din același lanț de valoare comun. Fac, fac parte în același lanț de valoare. Deci, noi trebuie să le avem toate aceste verigi la oaltă. Și de mulți ani de zile discutăm despre neajunsurile în materie de cercetare în Europa. Ori singura soluție sau singurul sistem inovator de succes demonstrează că cu cât mai mulți actori conlucrează, cu atât mai de succes va fi proiectul. Și exact asta trebuie să realizăm. Deci, în practică, asta înseamnă că îmi doresc ca aceste entități de tehnologice comune de cercetare să poată fi consolidate în următorul CFM. Deci, în toate capitolele din CFM. Și există deja exemple foarte bune, uh, le putem înscrie în agricultură, în fonduri structurale sau chiar în alte, în alte domenii, în alte capitole. Apoi s-a mai pus și întrebarea bugetului. Eu cred că în momentul de față e nevoie de o masă critică. Trebuie să reușim să ne unim eforturile și să aducem la oaltă inițiative sub orizont 2020 din partea statelor membre, din partea industriei, din partea fondurilor structurale și aici din nou fondurile structurale timp de ani de zile pe multe programe cadru au fost evocate și am spus că vrem să le aducem la oaltă cu celelalte programe, dar până în prezent încă n-am reușit să facem acest lucru într-un mod eficient eficient și pragmatic și cred că e ceva important. Viteza, de asemenea, timpul ne presează și ți-a menționat deja acest lucru, mi s-au cerut exemple. Eu cred că trebuie să găsim un sistem de implementare foarte precis referitor la inteligența artificială. Există o propunere din partea Comisiei și de asemenea pe gestiunea datelor. Uh, și evident, uitați, e vorba de date business to business. Apoi schimbările climatice au fost menționate și ce anume putem face. Eu cred că iată un exemplu foarte clar. Avem foarte multă cercetare pe schimbări climatice. Aici trebuie să și implementăm lucrurile. Parteneriatele private și publice au foarte multe tehnologii pe eficiența energetică, spre exemplu, care în mod direct interacționează pozitiv cu schimbările climatice. Și aici demonstrațiile practice și implementarea trebuie realizate. Și un ultim comentariu referitor la China. Cred că am spus în mod foarte clar. China acționează într-un cadru foarte strategic, foarte țintit și atâta vreme cât noi nu vom avea reciprocitate, nu trebuie să fim naivi și, în consecință, trebuie să fim atenți că și noi, în Europa, să ne dezvoltăm propria noastră forță, propria noastră putere. Mulțumesc foarte mult, doamnă, și acum domnul Palovski. Mulțumesc foarte mult! Aș fi vrut să încep cu câteva comentarii față de cele spuse de domnul Eller. Vreau să subliniez faptul că universitățile, de fapt, au vorbit cu o singură voce în mod repetat înainte de propunerea uh, publicată de către comisie și chiar am și făcut o mm, declarație comună înaintată către Parlamentul European, către domnul Danica, exact înainte de vacanța de vară. Și sunt multe universități asociate și observat că ne bazăm pe experiența lor. Am vorbit cu un singur glas, am discutat cu guvernele noastre și continuăm să facem acest lucru pentru că nu pot decât să fiu de acord. E un element absolut crucial cu toți împreună, Parlament, Comisie, dar și Consiliul, să conlucrăm în așa fel încât să oferim Europei locul pe care îl merită Nu vreau să mi se reproșeze iarăși că îmi depășesc timpul, dar ce vreau să mai spun? Um, aș, eu, de fapt, ceram exact pe dos. ceream ca științele sociale și umaniste să fie un element strategic pentru întregul program. Nu văd de ce n-ar trebui să fie așa în orizontul Europa. Și oricum nu o să coste mai mult. E vorba doar de nivelul nostru de ambiție pe care vrem să-l avem pentru anumit tip de proiecte. Evident că Parlamentul European are un cuvânt de spus la nivel bugetar și ne dorim cu toții ca bugetul să fie mai mare. Și, repet încă o dată, apreciam pe deplin eforturile uh, permanente ale uh, Parlamentului European pentru a avea un buget pe măsură. Uh, e clar că au existat astfel de eforturi. Acum, eu sunt de părere că va, fi, va trebui să trebuiască să găsim echilibru între diferitele părți ale bugetului. Însă elementul cheie pentru noi este următorul și anume o integrare de plină a științelor sociale și umaniste în toate disciplinele. Nu cred că suntem uh, uh, că avem păreri diferite aici. Întrebarea este acum cum vom face acest lucru cât mai bine cu putință și am vrut să evoc acest lucru în fața Parlamentului. Apoi, pe valori ca să mă refer la cele spuse și de dumneavoastră și la întrebarea referitoare la raportul IPCC. IPCC a notat îngrijorări majore în ceea ce privește progresele față de schimbările climatice. Și ca să fim la înălțime, în continuare trebuie să investim în știință uh, Thomas Chekhov de la Universitatea de la Berna este cel care dirigează foarte multe proiecte în domeniul schimbărilor climatice. Și menționez asta pentru că e foarte important să menționăm acest lucru. Uh, foarte multe eforturi au fost depuse în jurul științelor care se referă la schimbările climatice și trebuie să recunoaștem acest lucru. Și ce s-a subliniat în raportul IPCC este rolul din ce în ce mai mare al politicilor și eventuale discrepanțe în ultimii ani și ajung la ideea de valori. Am fost absolut de acord cu prezentarea referitoare la schimbările pe care va trebui să, cărora va trebui să le facem față ca și societate. Și dacă nu avem oamenii de știință de partea noastră, sigur mă îngrijorez. Uh, mă gândesc că cetățenii nu vor înțelege aceste schimbări care se vor accelera și tocmai de aceea trebuie să punem la oaltă toate cunoștințele noastre pentru a rezolva aceste probleme. Și da, e adevărat, s-au spus multe referitor la sinergii și vreau să mă refer sau să ne amintesc nouă tuturor faptul că tocmai acesta este și obiectivul ICEF. Să reducem discrepanțele între proiectele, de, între regiunile care sunt foarte de succes și cele care sunt mai în urmă. Pentru că e ideea de excelență și trebuie să găsim o punte și sunt absolut de acord cu ideile care au fost exprimate și anume că există potențial real pentru a găsi acele modalități nu e vorba doar de Orizontul Europa. Gândiți-vă la celelalte instrumente de care beneficiem în cadrul fondurilor structurale pentru astfel de regiuni care pot fi ajutate să uh, aibă performanțe mai bune. Și câteva cuvinte și din partea domnului comisar Moedaș. Este foarte important, nu ce anume a spus, și asta e important, dar unde anume a spus. Acum 10 zile a avut loc forumul uh, tehnologic în Katowice și, și a început discursul acolo spunând Știința fundamentală trebuie să se afle la, în miezul viitorului Europei. Eu, mi se pare că e foarte bine spus și cred că da, într-adevăr, avem anumite discrepanțe între știința aplicată, cercetarea de bază și tocmai de aceea trebuie să găsim un echilibru. Și domnul comisar Moedaș a spus, da, noi nu știm ce ne aduce viitorul, nu știm care va fi următorul eveniment important. Tocmai de aceea Orizont Europa trebuie să fie bazat pe știință. Și în comentariile mele m-am referit la foarte multe domenii în care cred eu într-adevăr că e nevoie de sprijin suplimentar. Mulțumesc! Well, thank you very much. Mulțumesc foarte mult și aș dori acum să-l rog pe reprezentantul comisiei, director pentru politici științifice și coordonare, domnul Vanderberge, să ne prezinte comentariile sale finale. Mulțumesc, domnule președinte. Rareori comisia are ultimul cuvânt Eh, aici în Parlament, așa că este un adevărat privilegiu pentru mine să fac observațiile finale. A fost o audiere foarte interesantă, am învățat multe lucruri, am învățat, de exemplu, faptul că Orizont este un program mare, dar totuși mic. Pare mare ca nivel de finanțare, buget, dar e destul de mic, după cum ne-a arătat domnul Ghelec deci așteptările sunt mari din partea multor actori interesați în legătură cu ce poate face acest program. Bineînțeles, nu poate rezolva toate problemele din lume, oricât de mare ar fi acest program mic. Atunci când am creat, am propus Orizont Europa, am încercat să maximizăm impactul acestui program asupra economiei și asupra societății. Am încercat să promovăm impactul social și economic al investițiilor pe care putem să facem prin Horizon Europe. Deci, întâi, trebuie să ne întrebăm care este impactul pe care dorim să-l facem, ce valoare dorim să creăm pentru societate și economie și nu să ne întrebăm cine trebuie să primească cei mai mulți bani, pentru ce discipline trebuie să alocăm cei mai mulți bani, mai mult pentru IMM-uri, mai mult pentru filmele mari, mai mici pentru cutare sau cutare. Nu. Ă, cred că ceea ce dorim să facem este să semănăm un pic mai mult cu chinezii, să avem abordare mai strategică, să nu spunem doar că e un program de finanțare ca să dea bani. Nu. Să imprimăm o direcție să știm ce dorim să obținem în urma acestui program fundamental pentru viitorul Europei. Deci încet, încet, să nu avem doar un program mare de finanțare, ci un program de investiții. Să arătăm cum putem obține un impact pentru societate, pentru cetățeni și pentru economie. Și sunt absolut de acord cu doamna Wiering, că impactul pentru cetățeni este mai larg decât strict ce pot obține cetățenii din fiecare proiect. Dacă dorim să punem accentul pe impact, acest lucru înseamnă că trebuie să atingem obiectivele de dezvoltare durabilă. Dezvoltarea durabilă este viitorul nostru și trebuie să ne asigurăm că competitivitatea noastră în Europa, pentru Europa, dar și contribuția noastră la dezvoltarea durabilă a lumii merge mână în mână cu competitivitatea noastră industrială și așa mai departe. De aceea avem nevoie de abordare sistemică, de aceea nu trebuie să gândim în termeni de sectoare sau de discipline, pentru că pentru unele comunități de cercetare sau sectoare industriale acest lucru nu va putea uh, să stimuleze. Trebuie să să facem lucrurile mult mai bine decât uh, facem în orizont 2020, în implicarea actorilor și a cetățenilor în crearea împreună a soluțiilor viitorului. De aceea am propus conceptul misiunilor. Ideea este ca nu cei de la Bruxelles să definească aceste misiuni, ci să identificăm domenii în care Europa ar avea astfel de misiuni și apoi să lăsăm pe actori interesați împreună cu cetățeni să stabilească misiunile care folosesc cercetarea fundamentală și aplicată pentru a atinge obiectivul misiunii. Și de asemenea am prevăzut în program să implicăm cetățenii în știință și cercetare în ultimele luni am avut un exemplu extraordinar aici în Flandra, în Belgia, unde 20.000 de familii au participat într-un uh, proiect al Universității din Antwerpen pentru a măsura calitatea vieții, eh, calitatea aerului. Deci aceste familii au transmis datele lor universității care a procesat rezultatele și a comunicat larg rezultatele mass media. A făcut un lucru bun pentru știință, pentru societate și a, efortul de comunicare a fost excelent. Deci, aș dori să fac apel la adresa tuturor să nu facă opoziția tehnologi- între tehnologie și lipsa tehnologiei. Avem nevoie de toate formele de inovare și dorim să începem să investim în inovări care transformă societățile. Deci nu contează impactul unui proiect, ci impactul multor proiecte împreună ca să ajungem la dezvoltarea durabilă, să răspundem așteptărilor oamenilor, mai ales acum după publicarea raportului IPCC. Trebuie să răspundem acestei provocări existențiale a schimbărilor climatice, împreună, printr-un efort comun și de aceea nu trebuie să analizăm tehnologiile în mod izolat, fiecare disciplină sau tehnologie izolat. Și leadership-ul tehnologic, și aici sunt de acord cu doamna Herișca, va determina rolul Uniunii Europene în viitor. Nu vorbind despre tehnologie vom câștiga, ci investind în tehnologie și asigurându-ne astfel că ă, dăm exemplul. Cred că nu e suficient să spunem că nu, nu putem spune că Comisia prin propunerea sa nu, nu investește în leadership-ul în domeniul tehnologic. ERC este partea din program pentru care bugetul crește cel mai mult și nu am dorit să punem în opoziție cercetarea fundamentală și cea aplicată. Toată lumea eh, asta face, dar am încercat să scăpăm de asta în orizont 2020 și nu ni se pare util să facem această dihotomie cel mai util este să vedem cine stabilește agenda. Oamenii de știință, societatea sau cei care fac inovarea. Și nu contează până la urmă dacă e vorba de cercetare uh, fundamentală sau aplicată. Avem nevoie de ambele. Încă câteva elemente înainte de a încheia, domnule președinte. Bineînțeles, putem să extindem participarea, să comunicăm o legătură cu excelența și aceasta este o provocare și o necesitate pe care căreia trebuie să-i răspundem. De aceea am propus să crească partea privind extinderea participării în Orizont Europa. De aceea dorim să deschidem programele, rearticulăm obiectivele și provocările de societate, să deschidem noi perspective pragul de excelent um, dorim să investim pentru a crea sinergii cu alte programe, să avem o legătură cu strategiile de specializare inteligență și așa mai departe. Și cred că există un consens general că trebuie să protejăm excelența ca criteriu de bază care oferă reputația acestui program. Și excelența nu este pe, nu, este, nu este ceva, nu este o calitate. Excelența se obține de fiecare dată, cu fiecare nouă propunere și mă bucur, domnule Nica, să vă spun că am refuzat destul de multe cereri de la persoane care au câștigat premiul Nobel în sistemul obișnuit de, la, de evaluare și suntem mândri de asta și nu ezităm să comunicăm acest lucru. Acestea fiind spuse, este clar pentru noi că trebuie să găsim modalități de a ne asigura că rețelele care există sunt deschise și suntem primii care căutăm soluții pentru a face asta fără a face compromisuri în legătură cu excelența. Domnule președinte, ați întrebat cum putem reconcilia posibilitatea de a rămâne deschiși, dar și pentru a, ex, a, a păstra rezultatele inovării în Europa. O facem asigurându-ne că la fiecare nivel, regional, național și european, îmbunătățim condițiile cadru pentru ca pentru cercetători să fie interesant să continue să lucreze aici, pentru ca inovatorii să investească pentru a obține uh, Uh, profituri în urma investițiilor lor aici. Dacă facem acest lucru, Europa poate să mm, fie un teren interesant de dezvoltare pentru noi toți. Uh, mă apropiu de sfârșit, domnule președinte. Răspunzând domnului Heller, care a întrebat cum va deveni UE lider în lume. Aș spune că prin trei lucruri. Viteză, um, domeniu de aplicare și uh, scară. Nu putem să lăsăm um, un gol în, în tranziția de la orizont 2020 la orizont Europa. Uh, scara este bugetul, un buget mare, chiar dacă e 120 de miliarde și nu putem să ne permitem ca el să fie mai mic. Iar domeniul de aplicare aici înseamnă că avem nevoie de cercetare și inovare în toate disciplinile, în toate tehnologiile, în toate sectoarele. Toată lumea, întreaga economie, întreaga societate trebuie să contribuie la succesul acestui program. Mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mulțumesc eu și eu pentru observațiile dumneavoastră. Raportorul nostru este domnul Eller, care dorește să tragă concluziile. Nu doresc să exagerez. Doresc doar să vă cer, la sfârșitul acestei audieri, să ne ajutați un pic. N-am fost aici în ultima jumătate de oră pentru că am fost informați oficial că Consiliul nu face o abordare generală parțială pentru programul specifice. Asta înseamnă că nu vom putea începe negocierile, ceea ce înseamnă că următorul Parlament se va ocupa de acestea și doar după ce vom avea o nouă comisie se va putea face acest lucru și asta înseamnă că vom ajunge aproape la sfârșitul 2020 și indiferent din ce unghi abordăm lucrurile și care sunt prioritățile sau care ar fi intențiile noastre, fie că extindem sau dorim să limităm um, um, cuprinderea internațională într-o lume a concurenței unde oamenii circulă într o țară în alta, chiar dintr-un continent, de un continent pe altul, este clar că pierdem competitivitate și doresc să vă cer, pentru că Parlamentul Temelul juridic de asemenea s-a schimbat. Ambiția acestui Parlament este să obțină un buget cât mai mare pentru a avea o procedură corectă din punct de vedere juridic. Și după Brexit, la nivel global, Europa va fi um, evaluată, să se, ca să, deci se va încerca să se definească care este viitorul proiectului european. În principiu, propunerea comisiei nu este pusă sub semnul întrebării de nicio instituție, dar dacă așteptăm până în 2020 pentru a arăta concret care este nivelul ambiției noastre, atunci în practică vom începe doar în 2022 sau 2023. Și atunci Europa după Brexit va avea o imagine groaznică, pentru că nu vom mai fi pe picior de egalitate și asta doar când vine vorba de cercetare. Argumentul devine astfel plauzibil că în țările nedemocratice, procesul de decizie este mult mai eficient. Se poate oferi cetățenilor rezultate. Și atunci trebuie să renunțe doar la ambițiile lor democratice ca să fie sistemul mai eficient. Deci, întrebarea este dacă vom decide în legătură cu acest program și importanța acestei decizii nu este doar uh, legată de buget și de modul în care este organizată cercetarea, ci dezavantajul comparativ al unor proceduri atât de lente uh, va oferi percepția globală că rămânem în urmă, nu doar uh, la nivel de bugete de cifre, ci ca statut, ca nivelul ambiției uh, pe care îl pot avea proiecte ca cel al Uniunii Europene. Și de aceea v-aș ruga sau vă, vă, vă cer acest lucru nu în calitate de doar în calitate de că, să, că nu doar noi deputații să luptăm, ci împreună să facem eforturi. Să nu rămânem la nivel micro Problema este că vom pierde cu toți împreună dacă aceasta va fi abordarea noastră. Apoi, Europa poate spune, iată, oferim buget mai mare pentru cercetare, nu funcționăm în mod tehnocratic, transformăm modul în care colaborăm cu cetățenii și dorim rezultate care să nu fie bazate doar pe cifre, dorim schimbare în societate. Provocarea este tocmai modul în care se face, se face politica în Europa în comparație cu restul lumii. Mulțumesc! Mulțumesc! pentru observațiile dumneavoastră extrem de interesante. Cred că ambii raportori și-au prezentat eh, pe larg ideile. Doresc să le mulțumesc domnului Van der Benke, domnului Bunitski de la Institutul eh, de la Varșovia, domnului Dominic Ghelec de la OCDE, doamnei Sabine Herlișca de la Excel și lui Ian Palmovski, secretar general al uh, universităților și instituțiilor de cercetare europene. A fost o plăcere să discutăm împreună. Iată, am uh, folosit în tot timpul prevăzut, dar cu siguranță vom reveni la aceste subiecte și sunt convins că și următ în următorul mandat Parlamentul va aborda aceste lucruri cu importanța cuvenită. Mulțumesc! Președintele, mâine la ora 9 are loc reuniunea coordonatorilor și la ora 10 începem votul. Sper să ne vedem cu toții mâine. La revedere!